Il y a une petite manifestation que je vais rejoindre. <laughs> Um, good morning, um, everybody. Bună dimineața tuturor. Bun venit la reuniunea de astăzi. Mai întâi e vorba de adoptarea ordinii de zi. Ați primit-o cu toții. Dacă nu sunt obiecții și văd că nu sunt, atunci o adoptăm. Am câteva Comunicări, mai întâi. Ca de obicei, această reuniune este transmisă pe internet, este un e-meeting, iar în ceea ce privește reuniunea de joi după amiază, ea a fost anulată. Newsletterul nostru e disponibil Apoi, în uh, documentele dumneavoastră veți găsi o notificare cu privire la misiunea IMCO din Spania. Ea a avut loc în februarie. Documentul e disponibil în engleză. Alte versiuni lingvistice vor fi disponibile de astăzi, ci că chiar de ieri, spune președinta, deci nicio problemă. Apoi, în ceea ce privește conferința la nivel înalt cu privire la formarea viitorului nostru digital, ea a avut loc miercuri, 25 aprilie, în Parlamentul European. A fost organizată de președintele Parlamentului European, domnul Tajani, împreună cu Maria Gabriel, doamna comisar responsabilă de economia digitală. Conferința s-a axat pe una din importantele provocări care trebuie să facă față instituția noastră. E vorba de finalizarea pieței unice digitale și de a profita la maximum de oportunitățile oferite de revoluția digitală. Atât comisia noastră cât și comisia ITRE au participat la organizarea comisiei. A fost pregătită uh, agenda, au fost pregătite subiectele, a fost alcătuită compoziția uh, conferinței. Doamna Corața Bilt a fost cea care a prezidat în numele nostru un panel, unul din cele două paneluri. A participat Evelyn Gebhardt, Nicola Danti, și Dita Haransova. Iată deci care au fost comunicările mele. În ceea ce privește procesele verbale, le-ați primit cu toții. E vorba de procesele verbale ale reuniunilor din 21-22 martie 2018. Dacă nu sunt obiecții, se vor considera aprobate și văd că nu sunt obiecții. Asta înseamnă că putem să trecem la rapoartele cu privire la negocierile și evenimentele interinstituționale în curs. Mai întâi este vorba de legislația cu privire la accesibilitate, iar raportor este Morten Lockegaard. Ai cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi. Ieri a fost cel de-al treilea trialog cu privire la actul de accesibilitate și cu satisfacție vă pot spune că lucrurile merg bine. Negocierile sunt uh, în plin elan. Dorim să încheiem dosarul pe timpul președinției bulgare. Această ambiție este în continuare în orizontul nostru. Deși suntem puternic presați de timp, rămâne de văzut dacă vom menține ritmul. În numele Parlamentului am subliniat nevoia de a avea Um, această legislație cât mai repede cu putință, pentru că e nevoie de schimbare în afară, pentru a îmbunătăți vizibilitatea. Să scoatem totul la lumină din aceste clădiri gri. Sensul reuniunii de ieri a fost acela de a avea un text pe articolul 12, pe articolele 13-14 și în ceea ce privește anexele 1 și 1A. Voi reveni la acestea mai târziu. Sunt mulțumit că am reușit să obținem un acord pe toate cele trei subiecte. Au fost doar, mai sunt necesare doar câteva adaptări tehnice. În ceea ce privește articolul 12, e vorba de poverile disproporționate și alterările fundamentale. Întreprinderile nu vor aplica acest act normativ dacă povara este prea mare. Dorim ca acest, ca să nu se facă abuz de acest articol. Asta pe de o parte. Și de aceea am insistat ca întreprinderile să uh, informeze autoritățile naționale când aplică articolul 12. Vrem un articol care să aibă 100% certitudine juridică în momentul în care o întreprindere vrea să apeleze la el. Vă spun iarăși cu satisfacție că Comisia va putea adopta acte delegate pentru mai multe detalii cu privire la criteriile de urmat de către companii dacă anexa 4 se dovedește a fi insuficient de clară în, la implementare. Apoi, Consiliul a fost de acord cu un element important pentru cei de la ocupare, EMPLU. E vorba de persoane cu limitări uh, funcționale. E un concept greu de implementat pentru mediul antreprenorial, dar am convins, i-am convins pe cei de la Consiliu să uh, Uh, lase comisia să țină cont de asta când redactează actele delegate, ceea ce este un element bun pentru noi. Cu privire la articolele 13, 14 și utilizarea de standarde cu privire la specificațiile tehnice comune, avem și aici un acord. Parlamentul avea un mandat clar. Standardele trebuie să fie o prioritate. Cei de la Consiliu au fost de acord cu abordarea. Comisia poate adopta specificații tehnice și nu standarde în anumite situații variate și specifice enumerate în acest articol. Este o listă închisă de situații. Comisia a vrut să aibă posibilitatea să specifice anumite cerințe în mod obligatoriu. Pentru asta noi am uh, introdus o prevedere care permite Comisiei să facă acest lucru prin act delegat. Noi, cei de la Parlament, am fost de acord cu Consiliul că nu fiecare produs trebuie să aibă o specificație cu privire la standard înainte de un anumit uh, termen. De exemplu, pentru anumite produse, standardele există deja. Standardele pot acoperi servicii, dar asta se întâmplă mai rar. Prin urmare, aceste lucruri nu, sunt, uh, nu fac obiectul unui deadline. În ceea ce privește anexele 1 și 1A, cu privire la cerințele de accesibilitate, discuția a fost uh, aprinsă. Poate vă amintiți. Deja la al doilea trialog am progresat foarte bine și ieri am ajuns la un prim acord cu privire la ultimul punct pentru Parlament, uh, cerințele funcționale. Compromisul lasă loc inovării. Asta foarte pe scurt. Sunt și alte elemente de dezbătut pe lângă cele trei menționate deja, dar totul a fost extrem de laborios și iată cum intrăm în miezul directivei, la punctele cele mai controversate. Terminalurile self-service nimeni n-a vrut să facă un compromis, dar am reușit să identificăm prevederile clare pe marginea cărora Parlamentul și Consiliul au opinii divergente, complet. Pe transport, din text rezultă foarte clar că nu vrem dublă legislație. Vrem să acoperim lacunele unde se impune acest lucru pentru ca propunerea să fie funcțională. Deci, Parlamentul va susține articolul 3a din poziția Consiliului cu privire la adaptările, adoptările, mă scuzați, tehnice, spune vorbitorul. În ceea ce este alte chestiuni de transport, transportul urban, transportul intermodal și alte limitări ale domeniului de aplicare, așa cum propune Consiliul, Parlamentul n-a putut face concesii, fiindcă n-am primit nimic la schimb din partea Consiliului. Turismul. Am, adu- am adăugat și serviciile din turism uh, cum ar fi uh, serviciile hoteliere și așa mai departe. Noi suntem mult mai ambițioși și decât Comisia și decât Consiliul fiindcă acest element nu apărea pe nicăieri uh, la celelalte instituții. N-am ajuns uh, la un acord, dar Consiliul a spus foarte clar că anumite servicii din turism vor fi deja acoperite în versiunea de la Consiliu, deci așteptăm cu nerăbdare acest element. Cu privire la serviciile de răspuns în caz de urgență, sunt dificultăți la Consiliu. Parlamentul vrea să rămână ambițios și propune un compromis pe care îl va avea în vedere Consiliul. Și la sfârșit, cu privire la bazele de date naționale, articolul 17 și mecanismul de plângere și înregistrare și registru. Am spus că da, putem renunța la acest punct cu condiția ca întreprinderile să mențină un registru de plângeri și cu privire la neconformitatea produselor și să existe un mecanism de plângere în plan național în baza procedurilor existente, cum ar fi uh, mecanismul uh, alternativ de soluționare a litigiilor cu directiva aferentă acestuia. Încet, încet uh, ajungem la subiectele din ce în ce mai grele din dosar nu sunt deloc ușoare, multe dintre ele. Ca discuție de explorare, am uh, făcut trimitere la micro-întreprinderi, la CE marking. Nu avem neapărat ambiții să obținem aici un acord. Vom discuta în uh, de cel mai mic detaliu în săptămânile ce vor urma. Ca mandat uh, politic, lucrăm din greu, cu privire la punctele tehnice și vrem să avem un trialog în plus în iunie, pe 16 iunie mai precis. E corect oare? Ba nu, 12. E greșit în notițele mele. 12 iunie, deci, pentru a finaliza dozar, dosarul, cum vă spuneam, în timpul președinției bulgare. Speranța mea este ca celelalte instituții să fie de acord că e mare nevoie de uh, încheierea dosarului. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumesc, Morton. cu privire la celelalte negocieri, e vorba de procedura de notificare, unde domnul Gutierrez Prieto este raportor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor <clears throat> colegilor. Au avut loc uh, două triloguri informale până acum și mai multe reuniuni uh, tripartite pe domenii tehnice pentru a ajunge la un punct de acord în ceea ce privește această directivă cu privire la notificările, la notificări. Pozițiile de plecare erau foarte diferite um, în funcție de instituții, însă datorită muncii bune efectuate de echipa noastră tehnică de asistenți și datorită toate eforturilor politice, la aceste reuniuni um, am reușit ca lucrurile să avanseze. Am ajuns la un acord provizoriu în ceea ce privește o mare parte din textul directivei, la articolul 1, în ceea ce privește sfera de aplicare, articolul 2, definițiile, practic întreg articolul 3, cu excepția alineatului 4 și câteva considerente minime. Articolul 4, 1A și 1B, respectiv C, consultările la articolul 5, informarea publicului, articolul 8, desemnarea autorității responsabile la articolul 9 și legătura cu alte mecanisme de notificare articolul 10 pe lângă prevederile finale din articolul 11 eh, până la 14. Deci acestea sunt chestiuni eh, încheiate, însă mai rămân patru elemente majore Dintre acestea, elementul cel mai delicat, uh, la acesta mă voi referi ulterior. Deci, primul element pe care trebuie să-l mai negociem, articolul 3.4, e vorba de consecințele juridice ale nerespectării obligației de notificare, deci obiectul substanțial de procedură. Aici Consiliul are o poziție mai dură decât ne așteptam noi. Noi credeam că puteau să accepte propunerea noastră de compromis pe care am uh, făcut-o la negocieri, însă Consiliul nu a cedat. A considerat că pentru ei asta este o linie roșie. Despre ce este vorba? Atunci când un stat membru nu își respectă obligațiile de notificare, noi considerăm că ar trebui uh, să fie declanșate niște consecințe juridice din cauza nerespectării procedurii. Comisia spune că aici um, această măsură nu poate fi um, folosită împotriva persoanelor, însă Consiliul a, a eliminat uh, parte din textul propunerii originale a Comisiei. În orice caz, noi credem că vom putea negocia în funcție de alte negocieri care se conturează acum. Însă, bineînțeles, cu toții va trebui să dăm dovadă de flexibilitate și de supleț. Acum, articolul 4.1 de punctele D și EA. Schemele și cerințele de autorizare care fac obiectul unei notificări. Parlamentul extinde obligația de notificare și la furnizori de servicii, deci nu menținem doar uh, cerința de responsabilitate profesională, ci vrem să introducem, conform acordului pe care îl avem aici în Comisia IMCO, să includem aici și comunicările comerciale pentru comisie și, Silie se, se dorește eliminarea cerinței de a avea o asigurare civilă profesională, se, iar restricțiile enumerate în directiva de servicii contravin includerii pe care, textului pe care l-am făcut noi. Și acum, punctul cel mai delicat, care de altfel a fost și cel mai sensibil și la negocierile pe care le-am avut noi la reuniunea cu Ord, um, raportorului în umbră. E vorba de articolul 6, articolul între 2 și 5, alerta și status vol. După cum știți, am ajuns la un acord prin care se introducea o perioadă de standstill de 3 luni. După, parcurs, după ce treceau aceste 3 luni, perioada în care statele membre nu puteau aproba dispozițiile reglementare sau legislative care au, fost, au constituit obiectul notificării. Însă după ce trecea această perioadă de trei luni, nimic nu împiedica adoptarea acest nimic nu ar fi trebuit să nu ar trebui să constituie un obstacol pentru adoptarea acestei legislații. Și comisia a fost destul de acord cu noi Consiliul însă își menține o poziție dură aici. E o linie roșă pentru ei. Așa spun ei, foarte roșie, clar, chiar, cu privire la acest articol 7, 6. Deci ei își doresc aici o derogare. E momentul cel mai uh, sensibil uh, din negocierile acestea și aici vom întâmpina cu siguranță cele mai mari uh, dificultăți în ceea ce privește um, atingerea unui acord. Dar noi continuăm deci cu negocierile tripartite, încercăm să găsim o soluție pentru a respecta mandatul Parlamentului European și mai ales uh, ideologia politică pe care o avem și noi și Consiliul. Și anume să evităm uh, pierderea de legitimitate democratică a uh, Parlamentului față de uh, cetățeni. Oricum, următoarea reuniune va avea loc pe 6 iunie și sperăm să ajungem atunci la un acord definitiv în legătură cu totalitatea textului uh, directivei uh, privind notificările în timpul mandatului președinției bulgare. Deci asta e situația se înaintează mm, cum trebuie, însă punctul cel mai delicat este articolul 6, alineatele de la 2 la 5. Asta e tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc. Mulțumesc administrației Parlamentului, asistenților, raportorilor din umbră pentru sfaturi și pentru eforturile făcute în această fază a trilogului. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Urmează acum raportul cu privire la contractele cu privire la furnizarea de conținut digital. Doamna Gebhardt este raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De fapt, și eu am vești bune. Progresa foarte bine la ultima reuniune pe care am avut-o între timp. Deci avem acord pe mai multe subiecte de exemplu, cu privire la updates, la actualizări. Avem uh, un numitor comun cu Consiliul. Uh, definirea prețului și acolo a fost un punct uh, dificil, dar l-am rezolvat. Am găsit un acord și în ceea ce privește articolul 12 cu 5. E vorba de uh, în momentul în care există lacune contractuale uh, și neajunsuri contractuale, contractele se poată fi reziliate. Deci e 12 cu 5. Am menționat de două ori acest aspect, atât de greu a fost în notițele mele. În ceea ce privește termenul de implementare, două, doi ani și trei luni. Acord între Consiliu și uh, Parlament. Știți că ne am spus uh, un an, uh, Consiliul voia mai mult, eu cred că am reușit să obținem un numitor comun bun. Avem progrese și în ceea ce privește uh, datele ca și contraserviciu. E un articol și mai trebuie adaptat doar considerentul. Avem progrese bune și în ceea ce privește definițiile cu privire la compatibilitate și interoperabilitate. Avem uh, acord și în ceea ce privește con, uh, conținuturile. Uh, inițial era vorba să primim o propunere, am primit-o pe 14 mai, dar n-am uh, verificat-o îndeajuns, deci nu pot să spun dacă sunt mulțumită de ea sau nu. Vom vedea mai târziu. Și avem un acord și în ceea ce privește încheierea contractelor, uh, rezilierea contractelor, mă scuzați, fiindcă se discută și la codexul electronic. Și deci trebuie să ne întâlnim cu colegii noștri de la Comisia ITRE, dacă nu mă înșel, ca să nu apară contradicții în ceea ce privește acest element, un subiect de altfel foarte important. Consiliul primește alte informații de la colegii de, la, de acolo cu privire la ce acord s-a găsit sau nu s-a găsit față de ce auzim noi de la colegii noștri. Și am zis că cel mai bine este să fim atenți ca să nu existe contradicții. Am obținut mari progrese și în ceea ce privește contractele încheiate în perioada de tranziție. Eu cred că vom reuși să găsim un acord la reuniunea tehnică. Mai sunt însă întrebări deschise, trebuie să discutăm pe marginea acestora. E vorba în special despre articolul 14, dreptul la compensații. N-am găsit deocamdată un acord și Uh, discuțiile vor fi cu siguranță aprinse. Um, nici la softwarele încorporate în bunuri nu avem un acord. Știți, Parlamentul a spus că software-ul încorporat în trebuie soluționat la capitolul uh, conținut digital. Consiliul vrea ca acest subiect cu privire la software să rămână la bunuri. Pascal Arimont m-a însoțit mereu și mă bucură foarte tare că a spus că noi cei de la Parlament considerăm cu toții că acest software își are locul la conținutul digital și că deci nu trebuie să că nu, nu putem fi uh, convinși altfel. Pentru noi este o chestiune foarte importantă, este de fapt o linie roșie a Parlamentului European. Iar în ceea ce privește modificările reglementărilor vizate de la articolul 20 și acestea sunt în discuție. Sunt cinci propuneri din partea noastră, una dintre ele a fost reglementată prin textele de articol, dar Consiliul a vrut să ne lipsim de toate cele cinci elemente. Am zis nu. Noi avem o prioritizare, dar nu putem uh, renunța la tot ce ține de articolul 20, pentru că n-ar fi bine. A rămas deschis și subiectul gradului de armonizare. Am constatat însă că reprezentanții Consiliului, în ultima perioadă, au tot folosit un cuvânt, dar l-am uitat. A, e vorba de armonizarea țintită nu, mai, nu se mai numește uh, armonizare minimă, ci se numește armonizare țintită. Um, nu știu ce să spun. Cel puțin asta e impresia mea, că se merge cumva în direcția aceasta. A schimba un pic uh, nuanțele. Depinde totul foarte tare dacă ră- putem rămâne la armonizarea de plină sau nu. Și să vedem care este gradul de respectare a drepturilor consumatorilor, care trebuie să fie uh, unul ridicat. N-am stabilit încă următoarea reuniune. Căutăm un termen în iunie. Deocamdată n-am găsit o dată. Deoarece sunt implicate multe persoane și este greu să găsim o dată care să ne convine tuturor. E greu să, să găsesc chiar între mine, Pascal și Axel Foss, dar aminte și cu Consiliul. Când am putut noi, n-au putut cei de la Consiliu și așa mai departe. Uh, este destul de greu, dar mă gândesc că vom uh, găsi noi o soluție. Mulțumesc! Succes! Asta înseamnă că cu acest uh, raport și cu... Uh, înseamnă că avem toate rapoartele în ceea ce privește negocierile interinstituționale și asta înseamnă că putem să începem cu discuțiile noastre în ceea ce privește pachetul uh, strategiei în domeniul achizițiilor uh, publice, uh, analizarea amendamentelor de compromis. Raportorul are cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. În ceea ce privește pachetul uh, de strategie în domeniul achizițiilor uh, uh publice, 143 de amendamente au fost depuse și am ajuns la 70 amendamente de compromis, toate cu uh, suportul uh, grupurilor politice. Asta reflectă consensul în ceea ce privește provocările în domeniul achizițiilor publice. Vreau să mulțumesc pentru eforturile și contribuțiile tuturor grupurilor politice, fără niciun fel de excepție, care au permis 17 uh, amendamente de compromis, 16 sunt susținute de toate grupurile politice. Acesta este rezultatul preocupării comune a Parlamentului European privind cadrul general de politică și pentru îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul achizițiilor publice. amendamentele au ilustrat unele preocupări ale grupurilor politice. O să mă refer la opt dintre acestea. Apoi, dezamăgirea Parlamentului European în ceea ce privește ritmul în care au fost transpuse directivele din 2014 și îndamnă pentru că acestea să fie făcute în cel mai scurt timp. Amendamentul 4. În al doilea rând, necesitatea ca Comisia Europeană să ofere instrumente și linii directoare mai bine organizate pentru acest cadru, uh, într-o manieră mai accesibilă și uh, prietenoasă tuturor petiționarilor. Amendamentul de compromis numai 5 importanța achizițiilor publice la nivel local și regional ca un instrument de uh, suplimentare a strategiilor regionale. Amendamentul de compromis 6. Necesitatea unor mijloace de achiziții publice inteligente pentru a ajunge la o creștere inteligentă, inclusiv a IMM-urilor și importanța uh, economiei circulare, amendamentele de compromis 7 și 8, apoi importanța utilizării criteriilor de calitate și încurajarea care se dă autorităților contractante pentru a aplica alte criterii decât uh, cele cel mai scăzut uh, preț, uh, compromisul 9, fără a ține cont uh, de uh, calitate și incluziunea socială, compromisul 10, statele membre trebuie să asigure conformitate cu uh, convenția privind uh, uh persoanele cu dizabilități, compromisurile 11 și 12, 6, adoptarea unui cod uh, etic de achiziții publice, amendamentul de compromis 12, 7, importanța sprijinului Uh, acordat uh, participării IMM-urilor la licitații atunci când este posibil pentru a încuraja uh, concurența pe piață și evitarea situației în care să existe un singur licitant, compromisul 14. Apoi, statele membre trebuie să îmbunătățească competențele uh, în domeniul achizițiilor publice, compromisul 16 și încurajarea universităților de a avea cursuri în ceea ce privește legislația care guvernează uh, achizițiile uh, publice. Amendamentul de compromis 17. Mulțumesc foarte mult și avem raportorii din umbră pentru S și D, Marc Tarabella. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să fiți surprinși că sunt uh, uh mulțumit de cele 17 amendamente de compromis care au fost uh, propuse de raportor pentru că Grupul meu politic uh, a ținut uh, cont de toate acestea. Voi sublinia cinci aspecte. În primul rând, rolul achizițiilor uh, publice pentru o dezvoltare durabilă și incluziune socială. Apoi, deplângem lentoarea cu care se transpune directiva din 2014 în legislația națională. Acest lucru nu este mulțumător. Apoi, evidențierea importanței de a aplica uh, oferta care este cel mai economic din punct de vedere economic. 4. Trebuie să insistăm asupra importanței uh, economiei circulare și apoi integrarea noțiunilor de transparență și integritate în procedurile de achiziții publice vreau să uh, mulțumesc din nou raportorului pentru munca sa și Vreau să salut uh, și buna colaborare pe care am avut-o cu raportorii pentru grupurile uh, politice care au lucrat împreună pentru un raport care transmite un, rap un uh, mesaj puternic și echilibrat. Pentru ECR, Lady Muban. Mulțumesc Aș vrea să mulțumesc raportorilor, raportorului și raportorilor din umbră pentru că au ajuns la aceste amendamente de compromis. ECR-ul este în măsură să susțină aceste compromisuri, mai ales cele care reflecte uh, Uh, importanța profesionalizării în domeniul achizițiilor uh, publice. Noi considerăm că îmbunătățirea profesionalizării uh, pe piețele deschise pentru IMM-uri este mai cost eficientă, mai rentabilă pentru autoritățile naționale pentru că Uh, va înlătura o serie de uh, obstacole și astfel mai multe resurse pot fi uh, cheltuite pe procedurile în sine. Apoi transferul de competențe și aptitudini uh, uh către autoritățile publice. Cred că este ceva din care toată lumea are de câștigat. Apoi uh, trebuie să ținem cont uh, Uh, de faptul că trebuie să monitorizăm uh, mai bine implementarea, astfel încât ideile să fie transpuse în practică. Și încă o dată vreau să mulțumesc uh, tuturor și sper că acest raport va fi cât mai curând adoptat. Pentru alte, domnul Selimovici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Coelho pentru munca uh, susținută care a fost, pe care a presupus-o acest raport și raportorilor din uh, umbră. ALDE susține toate cele 70 amendamente de compromis și textul uh, pe care îl vom volta la următoarea ședință a Comisiei este unul echilibrat, uh, consolidând participarea IMM-ului la, IMM-urilor la piața achizițiilor publice, încurajând economia circulară și încurajând uh, punerea în aplicare a directivelor din 2014. A fost o muncă foarte bună, suntem mulțumiți de rezultate și uh, procesul va continua. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru GUE, Denis Young. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să fiu, uh, poate o să vă plictisesc că o să repet și eu. Pentru mine au fost două priorități. Poziția IMM-urilor, care este foarte bine reflectată în compromisuri, apoi Există o neînțelegere la nivel național atunci când e vorba de achiziții publice în noua directivă. Nu se dă suficientă atenție uh, Uh, pentru a aplica alte uh, criterii, nu numai cel al celui mai scăzut uh, preț. Și cred că și acest lucru se reflectă în uh, raport. Sunt foarte mulțumit de munca uh, raportorului cu aceste uh, amendamente de compromis, cooperarea cu raportorii din umbră și cred că ne îndreptăm către un consens privind acest raport. Vă mulțumesc pentru verzi Domnul Scholtes, vreau să mulțumesc domnului Coelio pentru excelenta sa muncă la acest uh, raport și faptul că a găsit uh, o modalitate de a se ajunge la un acord asupra acestor amendamente de uh, compromis. 17 nu este o cifră tocmai mică. sunt abordate chestiuni importante, transparența, eficiența achizițiilor publice dar uh, uh, acest, uh, acesta este și un instrument important în combaterea corupției și a criminalității organizate implementarea în legislația uh, națională trebuie să fie accelerată. Statele membre trebuie să fie încurajate să folosească toată plaja de posibilități pe care o au la dispoziție, nu numai pentru a proteja piața internă, dar și pentru a veghea uh, la exercitarea drepturilor uh, sociale și la încurajarea economiei circulare sunt și alte chestiuni importante pentru societate. De aceea este un moment crucial pentru Parlamentul European de a privi în viitor și de a urmări ce se va face în viitor în domeniul achizițiilor publice și să sperăm că în următorul mandat vom avea ocazia să vorbim din nou, să dăm sugestii Comisiei Europene pentru a face o evaluare serioasă a eficienței și efectelor achizițiilor publice. Vă mulțumesc. Pentru Comisie, în numele Comisiei, domnul Thomas Pormas. Bună dimineața! Vreau să mulțumesc domnului Coelio și raportorilor din umbră pentru excelenta lor uh, activitate în ceea ce privește acest uh, raport. Ne bucură foarte mult uh, consensul la care s-a ajuns și mesajul pe care îl transmite acest raport și amendamentele de compromis. Mulțumesc! Vom vota la, în comisie la următoarea ședință din iunie. Deci, vă mulțumesc tuturor. Acum urmează drepturile și obligațiile călătorilor. Uh, trebuie să analizăm amendamentele uh, și Denis de Jong este raportorul nostru. Ai cuvântul. Da. Am avut uh, prima întâlnire a raportorilor din umbră ieri, în același spirit de cooperare uh, care a caracterizat și raportul anterior. Este un aviz uh, legislativ, ceea ce, într-un fel, complică puțin lucrurile, pentru că trebuie să vedem și calitatea rezultatului muncii noastre la acest aviz. suntem comisia care, de fapt, protejează drepturile pasagerilor și aceasta este misiunea noastră pentru că protecția consumatorilor este de competența noastră. Dacă nu uh, semnalăm Comisiei TRAN uh, această poziție, atunci am plecat deja pe un picior creșit. Avem, deci, o poziție uh, Uh, puternică față de trans, suntem pe o poziție 50-50 plus, asta înseamnă că trebuie să apărăm drepturile călătorilor uh, în mod uh, ferm. Până acum, Comisia TRAN a pus accent oarecum diferit pe alte aspecte, nu pe întreprinderi în sine. Uh, așa încât am convenit că vom fi puternic de partea uh, drepturilor pasagerilor, călătorilor și calitatea mea ca raportor trebuie să susțin acest lucru până în momentul în care vom ajunge la un rezultat final în urma discuțiilor în uh, Comisia TRAN. Sper că în felul acesta vom uh, consolida influența acestei uh, comisii. Un al doilea punct uh, asupra căruia am convenit ieri este faptul că e vorba de o reformare, asta presupune niște limitări, nu o să vorbesc despre asta. Putem să discutăm la nesfârșit uh, că există justificări pentru ca amendamentele și articolele care nu sunt afectate direct de reformare, trebuie să ne asigurăm că acestea nu vor fi afectate în mod uh, indirect și acest lucru trebuie privit din perspectiva IMCO. Cred că acest lucru permite ca uh, noi să finalizăm uh, în curând calendarul este foarte strâns, sunt 79 de amendamente am ajuns la 27 de uh, uh, amendamente de compromis propuse, însă ceea ce am uh, stabilit ieri este că vrem să avem un domeniu de aplicare foarte larg, în sensul că uh, metroul, sistemele uh, de transport cu metroul sau tramvaiele istorice, în unele cazuri excepționale, uh, pot fi derogate uh, de la aproape toate drepturile, nu la toate. Apoi am discutat uh, situația unui serviciu feroviar care face parte și, în mare măsură, sau funcționează pe teritoriul unui stat uh, care nu este membru al Uniunii Europene. Deci, în principiu, domeniul de aplicare trebuie să uh, cuprindă toate serviciile feroviare pe care le avem în Uniunea Europeană. Și, în al doilea rând, am uh, elaborat uh, o lungă listă de articole pentru aplicare integrală. Uh, fie că Comisia a propus sau fie că acest lucru se regăsește în raportul meu, am avut un schimb de opinii excelent și uh, textul în ceea ce privește dreptul călătorilor să fie integral aplicabil uh, cu foarte puține excepții pentru categorii speciale la nivel național. Cred că Uh, biletul direct uh, care a fost uh, acest lucru poate să îmbunătățească situația la fața locului și să avem un serviciu feroviar unde poți să îți rezervi și să-ți cumperi bilete pentru prima secțiune a călătoriei, apoi a doua, Uh, partea călătoriei uh, fără să uh, trebuiască să le cumperi la fiecare ghișeu. Deci, uh, dorința generală este să uh, se elimine neajunsurile care există încă în ceea ce privește drepturile călătorilor și aștept următoarea întâlnire a raportorilor din umbră săptămâna viitoare. Cred că dorim cu toții să avem rezultate bune și sper că pot uh, să integrez, să țin cont aici de Uh, majoritatea pozițiilor uh, grupurilor politice la aceste întâlniri. Mulțumesc foarte mult pentru PPE, raportor din umbră, doamna Tun, dar Pascal are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Doamna Tun n-a putut uh, să vină la Bruxelles uh, astăzi uh, din cauza unei situații de forță majoră. Vă transmite salutul său și m-a rugat să exprim punctul ei de vedere. Ea este încrezătoare că uh, după întâlnirea raportorilor din umbră, domnul de Jong va veni cu un text echilibrat care va ține cont de interesele vitale ale călătorilor și să asigure funcționarea eficientă a Uh, transportului feroviar. Doamna Tur se concentrează asupra trei aspecte vitale. Prioritatea numărul 1, IMCO ar trebui să uh, încerce să consolideze persoan- uh, dreptul persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă în funcționarea sistemului feroviar o perioadă de uh, trei uh, ore de prenotificare pentru obținerea de uh, ajutor este esențială, astfel încât persoanele cu dizabilități să nu fie împiedicate să călătorească cu trenul. Apoi, uh, mo mica mobilitate pentru uh, stațiile feroviare cu mai puțin de 10.000 uh, de călători care nu au personaj uh, uh, permanent ar trebui să asigure astfel de asistență măcar cu o prenotificare de 24 uh, de ore. Acest lucru trebuie să fie gratuit pentru persoanele cu dizabilități. O a doua prioritate pentru doamna Tun este accesibilitatea datelor, care este esențială pentru a valorifica potențialul pieței. După părerea sa, nu trebuie să permitem o situație în care un operator nu oferă informații în legătură cu prețurile și rutele altor concurenți uh, independenți pe platformele feroviare. Întreprinderile feroviare trebuie să pună la dispoziție uh, datele în ceea ce privește conexiunile atât pasagerilor uh, cât și vânzătorilor de legitimații de călătorie astfel încât călătorii să uh, primească informații în legătură cu uh, călătoriile care presupun mai multe uh, secțiuni. De asemenea, operatorii trebuie să atragă călătorii introducând prețuri mai competitive sau servicii suplimentare. O a treia prioritate este obligația uh, pentru întreprinderile feroviare să ofere bilete directe ori de câte ori această posibilitate există și să uh, fie posibil pentru întreprinderile feroviare, mai ales dacă uh, călătoria este operată de o entitate. Acest lucru poate să fie uh, implementată prin portaluri uh, de rezervare în toată Uniunea Europeană. În plus, Doamna Thun susține propunerea făcută de domnul de Jong o clauză generală care să interzică orice formă de discriminare în articolul 5 și uh, încurajarea uh, călătorilor care uh, vor să uh, călătorească împreună cu bicicleta lor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru S și D, Lucy Anderson. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mulțumesc uh, raportorului care a pornit-o foarte bine cu acest uh, dosar. Am avut o întâlnire pozitivă ieri, o întâlnire uh, la care foarte mulți au contribuit cu idei. Salutăm de asemenea atitudinea raportorului în ceea ce privește domeniul de aplicare. Cred că este foarte important și am uh, depus uh, amendamente foarte ambițioase în ceea ce privește domeniul de aplicare pentru că am fost convinși că se va analiza foarte atent uh, în această comisie. Cred că ar trebui să analizăm lucrurile foarte atent sigur, în cadrul constrângerilor legislației europene. Sunt întru totul de acord și că domnul de Jong va trebui să se implice uh, foarte mult uh, în discuțiile și procedurile din Comisia TRAN, uh, astfel încât toate documentele pertinente să fie partajate cu comisia noastră de către colegii de la TRAN în timp util, astfel încât toată lumea de aici să beneficieze de toate informațiile. Trebuie să ne gândim și cu câțiva pași înainte presupunând că ajungem la o problemă, să sperăm că nu va, așa se va întâmpla, trebuie să îi convingem să vadă care sunt opțiunile noastre uh, în ceea ce privește protejarea intereselor IMCO. Uh, cred că nu pot să spun, o, uh, să subliniez uh, cât de important este acest dosar și este important ca poziția noastră să fie percepută în mod corect. De asemenea, trebuie să susținem Comisia în munca sa pentru că această revizuire a fost anticipată. Ne bucură că există o astfel de reformare și dorim ca ea să aibă loc sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum, însă un alt domeniu în care această comisie poate să contribuie cu expertiza sa este uh, problema exercitării efective a drepturilor. Au fost depuse o serie de amendamente uh, legat de directivele pe care le-am discutat uh, în detaliu aici și unde am avut un uh, Uh, rol primordial. Uh, e esențial ca Denis să organizeze cât mai multe ședințe. Uh, am făcut progrese ieri, am avut însă o oră la dispoziție și n-am putut să discutăm decât două sau trei chestiuni, dar desigur există multe altele, deci acestea toate trebuie rezolvate. Deci mulțumesc tuturor și aștept să obținem rezultate bune la acest dosar. Vă mulțumim foarte mult acum pentru ECR domnul Sulic, care nu a putut să vină, m-a rugat pe mine să-i citesc contribuția. În primul rând, uh, le mulțumește colegilor pentru cooperare, mai ales raportorului care a oferit deja proiectul de amendamentele pentru proiectul pentru amendamentele de compromis. Le poate sprijini, însă ar avea totuși câteva observații legătură cu anumite lucruri care îl îngrijorează. În primul rând, vreau să subliniez că drepturile pasagerilor care trebuie oferite de companii feroviare trebuie să fie întotdeauna cele potrivite. Până la urmă, pasagerul, călătorul plătește, el trebuie să aleagă ce garanții poate să aibă și ce garanții nu. Și cu cât sunt mai ridicate drepturile garantate, cu atât e mai mare prețul, costul pentru companie și deci pentru consumator. În ceea ce prește compensațiile, aici privește cu ochi buni propunerea, de asemenea crede că cel mai mult avem nevoie de o piață europeană feroviară care să funcționeze, așa cum se întâmplă și în domeniul um, călătoriilor cu avionul. Vrea să atrag atenția asupra amendamentului 166. El consideră ca fiind crucial pentru o mai bună funcționare a căilor ferate europene putem uh, găsi ușor uh, uh, bilete de avion combinate pentru călătorii atât pe teritoriul UE și în afara acestea, însă nu există astfel de servicii online și pentru călătorile cu trenul, din păcate. Dacă vrei să-ți iei un bilet de avion de la um, Paris la Bratislava, trecând prin um, cheapair.com, găsești imediat foarte multe opțiuni posibilitatea de a compara prețurile, de a rezerva și plăti biletul de avion. Dacă vrei să faci același lucru pentru un bilet de tren, practic e imposibil să-l cumperi uh, online. E greu să găsești uh, o companie care să-ți vândă biletul și să-ți spună măcar care e prețul exact. De ce se întâmplă asta? Reticența marilor companii, marilor operatori feroviari de a-și uh, pune la dispoziție datele, de a oferi posibilitatea unor, combina- unor comparații de prețuri pentru a se vinde bilete combinate. De aceea e bine să se uh, părtășească, să se partajeze datele în timp uh, real uh, Majoritatea amendamentelor de compromis merg în direcția cea bună și domnul Sulic uh, se așteaptă la un compromis. Însă, amendamentul său 166, la care m-am referit, uh, e pentru el sursa lui cea mai importantă de îngrijorare, deci un vot cheie va fi. Îi solicită raportorului să considere adăugarea acestei idei în uh, compromisul definitiv al acestui text. Acum, Domnul uh, Mateas. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc lui Denis de Jong pentru toată munca și pentru proiectul de amendamente de compromis. Și ieri uh, pot să spun că am avut o foarte bună discuție. Îmi dau seama că există acorduri uh, pe diferitele amendamente depuse de diferitele grupuri politice. Este foarte, foarte important să uh, transmitem un uh, semnal strict și puternic către Comisia TRAN, și anume că noi uh, suntem bine poziționați și că ne pasă foarte mult de dreptul pasagerilor. Un subiect foarte important pentru discuție se referă la, bal, la balanța de care avem nevoie, echilibrul de care avem nevoie între uh, Uh, forța majoră uh, în ceea ce privește companiile feroviare și uh, rolul autorităților. Ce se întâmplă, de exemplu, când vremea este proastă, foarte proastă? și ce se întâmplă apoi cu compensațiile pentru întârzieri sau pentru alte probleme care apar pe parcursul călătoriei cu trenul. Trebuie să rămânem foarte aproape de propunerea comisiei, dar să vedem ce se întâmplă cu forța majoră. Eu zic că trebuie eliminată, pentru că avem experiențe în domeniu. Ne-am dat seama ce se întâmplă cu uh, pasagerii um, uh, din domeniul aerian. Adesea, interpretările diferă foarte mult, sunt foarte variate. Deci dacă e să găsim un echilibru, cel mai bine este să ne axăm pe uh, certitudinea juridică și atunci și companiile feroviare vor ști unde se uh, poziționează. Ca să nu se trezească în situația în care să spună a bătut vântul și deci nu putem plăti compensații. Vrem să fixăm toate obligațiile foarte clar uh, în așa fel încât uh, să uh, existe toate specificațiile tehnice necesare în uh, sensul consumatorului și protecției pasagerului. Dar mi se pare că trebuie să găsim un echilibru mult mai bun decât ceea ce înseamnă forța major, așa cum apare ea conturată în propunerea Comisiei. Și acum mă adresez Comisiei Europene, fiindcă profit de această ocazie pentru a adresa o întrebare. Au fost depuse mai multe amendamente cu privire la o posibilitate care e creată cu această propunere, și anume, statele membre au posibilitatea de a oferi uh, servicii um, cumva libere de obligație prin acest uh, regulament, pentru că nu este vorba de servicii transfrontaliere, ci este vorba de servicii regionale, locale și așa mai departe. A fost făcut un studiu de impact și în urma acestuia a rezultat că regulamentul nu se potrivește cu ceea ce numim noi uh, călătoriile uh, cu tramvaiul și cu metroul. Poate să clarifice un pic Comisia acest aspect, pentru că face toată diferența să avem acum claritate cu privire la ce e cuprins aici. Uh, sunt excepții pentru metrou, pentru tramvai, apar, sunt eliminate cu totul din acest regulament, ne-ar ajuta foarte mult în ceea ce privește formularea de bune amendamente de compromis. Oricum, vreau încă o dată să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru o foarte bună activitate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult acum pentru verzi Iulia Reda, însă va fi înlocuită de colegul dumnei. Da, iau din nou cuvântul. Spune domnul Șolte, să-mi cer scuze în numele doamnei Reda, care e la alte reuniune, la negocierile cu privire la drepturile de autor. Mulțumește raportorului pentru faptul că a ținut cont de multe amendamente ale verzilor. Deci avem ocazia să elaborăm o piață comună aici mult mai uh, inclusivă. Ne gândim la persoanele cu handicap, la accesibilitate. Doamna Reda ar dori de asemenea să vă încurajeze să vă mențineți ambiția în ceea ce privește călătorile transfrontaliere. Dacă un, un uh, călător pierde legătura, nu se vizuie decât pe acel acord între gentlemen între marile companii feroviare. De aceea e încurajatoare soluția propusă de comisie, însă ar trebui să facem obligatorie protecția călătorilor. În ceea ce privește datele, informațiile, pentru a avea accesibilitate la transportul transfrontalier, trebuie să ne asigurăm că informațiile sunt disponibile în timp real și pot fi folosite în mod deschis. Doamna Reda vrea să sublinieze importanța Uh, obligativității uh, soluționării litigiilor și spune că pentru a acoperi aici și biletele, ar trebui să se abordeze toate aspectele de natură tehnică și de aceea dumneavoastră propune un nou articol 10a cu privire la deschiderea informațiilor către părțile terțe pentru a vedea în ce condiții companiile feroviare trebuie să ofere această accesibilitate a datelor către părțile terțe. Dacă nu se definesc aceste condiții, riscăm situația ca marile companii să fie de acord să ofere astfel de bilete, însă nu își vor deschide uh, sistemele în totalitate pentru toate celelalte companii de pe piață și pentru toate părțile interesate. De aceea, doamna Reda, vă roagă să uh, sprijiniți acest amendament. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult, doamna Gebhardt. Äh, Mulțumesc foarte mult. Am depus și eu o serie de amendamente, fiindcă este într-adevăr foarte important ca în domeniul digitalizării să avem um, um, avantaje pentru pasageri. Și mai ales în ceea ce privește pasageri din domeniul feroviar, pentru aceștia există numeroase dificultăți. De exemplu, știu de cineva care a căutat uh, o legătură între Bremen și Angoulême și a fost foarte greu să găsească o rezervare. N-a putut să facă o singură rezervare combinată. A fost imposibil deci, în Germania a făcut o rezervare destul de ieftină, ehm, dar fără, ă, fără politică de anulare. În Franța e grevă anunțată, deci nu știe, poate își va primi banii de la SNCF, dar în Germania nu, pentru că i-a cumpărat două bilete distincte, separate, fără nicio legătură unul cu celălalt a ales prețul cel mai ieftin din Germania, prin mare fără, polit- fără asigurare de anulare. E o problemă în momentul în care tu ai o călătorie continuă, dar ea nu este privit ca fiind o singură călă- privită ca fiind o singură călătorie peste tot. Este deci foarte important să um, veghem la respectarea drepturilor uh, pasagerilor în momentul în care apar probleme, anulări, în momentul în care e vorba de pasageri cu handicap sau în momentul în care li se pierde bagajul. Aici apar numeroase probleme în continuare. Și noi trebuie să găsim o soluție. Deplâng și eu faptul că prin regulamentul de procedură nu avem posibilitatea să depunem și mai multe amendamente, pentru că este o versiune reformată și deci nu s-au abordat articolele comisiei. Ceea ce nu este prea bine, ar fi fost bine să avem uh, marge maxime în ceea ce privește compensațiile în caz uh, de daune fizice grave sau în caz de deces al unui pasager. Pentru că acum e vorba de 175.000 um, uh, de euro, ceea ce este absolut insuficient. Ar fi bine să se facă ceva în acest domeniu, fiindcă o persoană care moare valorează, nu-i așa, mult mai mult decât această sumă la compensații e afectată la o adică nu doar persoana în sine, ci întreaga familie e nenorocită într-o asemenea situație. Deci, eu cred că ar fi necesar să avem niște ajustări aici, dar din păcate, iată, din cauza faptului că Comisia nu a pus pe tapet aceste subiecte, noi nu avem voie să abordăm subiectul. Ar fi însă bine să aibă în vedere asta pe viitor, fiindcă este un subiect absolut necesar de abordat. Mulțumesc, au fost câteva întrebări din, pentru comisie și deci dau cu încântare cuvântul reprezentantei comisiei. Vă rugăm să vă folosiți microfonul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru discuția din această dimineață și uh, pentru implicarea dumneavoastră la această propunere, care se vede în urma amendamentelor depuse. E ceva important pentru cetățeni. Presiunea opiniei publice e mare asupra tuturor părților implicate, deoarece cu toții doresc să avem regulamentul uh, corect. Foarte pe scurt. Chestiunea juridică ridicată de domnul Vamil de Burg în ceea ce privește domeniul de aplicare și serviciile regionale, metroul. de premetro. La articolul 2 aveam domeniul de aplicare. Directiva Consiliului din 95 uh, a fost practic uh, baza Acum am actualizat asta, avem directiva din 2012, pară 34, directiva cu privire la guvernanță. Și acolo există un articol, articol 2, aliniatul 2, care se referă la acordarea de licențe de funcționare. întreg traficul feroviar care are o licență um, aici intră în domeniul, sub domeniul de aplicare. Asta depinde. În unele, statele, în unele state membre și liniile de premetro sunt incluse aici, conform acestei directive. Însă, până la urmă, dacă ne uităm la textul în sine, uh, vedem că nu depinde doar de licențe, ci și de călătoriile interne, internaționale și de serviciile furnizate pe întreagul pe întregul teritoriu al Uniunii, servicii furnizate de o companie. Și în ceea ce privește derogările pentru linile urbane, suburbane, regionale sau serviciile acestea de călători, asta exista deja și înainte, deci noi nu am modificat uh, ce exista, am încercat să extindem domeniul de aplicare, deoarece știm că un, pentru unele state membre va fi foarte dificil să renunțe uh, complet la această derogare. Măcar pentru acele tronsoane transfrontaliere să nu mai fie permise această derogare. Deci Asta în vederea extinderii domeniului de aplicare. Și formularea, într-adevăr, se face prin aceste referințe la alte texte. Poate că pare prea, cam complicat, dar dacă dumneavoastră puteți uh, uh veni cu un text mai simplificat, uh, am salutat acest lucru. Să până la urmă dar nu s-a schimbat um, nimic prin amendament. Avem înainte, aveam înainte trimitere la fosta directivă, acum avem la aceasta. Ideea e ca totul să se regăsească uh, domeniul de aplicare a ceea ce are licență și după aceea să ajungem la derogări. Să putem clarifica toate acestea în bilateral dacă va fi nevoie. Acum, în ceea ce privește directe, pentru călătorii combinate. O soluție satisfăcătoare e greu de găsit. Vreau să reamintesc de ce propunerea noastră arată așa cum arată deocamdată. Avem celălalt cadru al celui de patru pachet feroviar și acolo s-a discutat despre emiterea de bilete și a spus că nimeni nu poate fi obligat să ofere astfel de bilete complet directe pentru călătorile combinate. Trebuie să vedem cum se va dezvolta piața, dacă va trebui să propunem amendamente ulterioare. Deci de aceea n-am făcut-o în acest context. În rest, trebuie să vă spun că salutăm faptul că și dumneavoastră ați făcut progrese, vă înțelegem punctul de vedere. Dumneavoastră vă concentrați în primul rând pe călători, însă și pentru noi. Uh, e greu, trebuie să ținem cont de toate părțile implicate, companiile feroviare. Aveam câteva lucruri uh, care, pentru companii, pentru a le ajuta, mai ales în situațiile de forță majoră și când vorbim despre nesiguranța juridică, vreau să vă reamintesc că Uh, o definiție cât mai îngustă va fi, uh, cât mai uh, utilă. Știu că raportorul a propus aici o ștergere definitivă, însă noi, în evaluarea noastră, făcută împreună cu statele membre, am ajuns la concluzia că exista o cerere clară pentru asta. Și am încercat să includem asta într-un mod foarte limitat pentru a evita um, o o jurisprudență extinsă aici ca în domeniul aviației. Nu știu dacă Denis, raportorul, vrea să adauge ceva. Vreau să reacționez la discuție foarte pe scurt și să fac o observație de natură procedurală. La domeniul de aplicare, e important ce a spus Comisia. Și noi am fost ieri de acord că că raportor și Comisia în bilateral vor uh, încerca să ajungă la o soluție. Vrem să punem mult accentul pe drepturile călătorilor, însă se îngreunează situația. Uitați-vă la stațiile de metrou sau de tren de aici, din Bruxelles. Trec trenuri regionale, naționale, trece metroul, deci e foarte greu. De pildă să-ți faci rezervare pentru un bilet uh, combilat uh, de la o stație de metrou aici în Bruxelles. Asta e problema cu care ne confruntăm. Și de aceea vrem ca din punct de vedere juridic să descălcem aici lucrurile. referitor la persoane cu handicap, principiul general pe care m-am bazat eu e următorul. Trebuie să uh, facem posibil ca aceste persoane cu handicap să poată călători cu aceleași mijloace de transport ca restul populației, să reducem deci, diferențele care există aici. În uh, propunerea comisiei există o perioadă, se, deci dacă există o perioadă de așteptare pentru a te bucura de serviciile respective, practic uh, îi îngrădești persoanele respective dreptul de a se bucura de acest serviciu și să nu uităm mai și Convenția ONU. Al doilea rând, distinția între ceea ce trebuie făcut în caz de forță majoră și ce trebuie făcut pentru compensație În ceea ce privește trialogul, cred că a venit momentul să renunțați. Călătorii cu trenul nu se bucură de o derogare pentru situația de forță majoră. E ceva nou acum, deci practic s-ar deteriora situația drepturilor actuale. Dacă e să vorbim de o echilibrare a drepturilor, e cam ciudat să încep să vorbești despre situații în care compensațiile să fie foarte reduse, să nu introducem situațiile de forță majoră, dar vor modifica în rău ceea ce există deja deoarece destul de multe companii, mai ales cele de trenuri de mare viteză, oferă compensații în astfel de situații. Vom avea niște discuții interesante, cu siguranță. Eu cred că trebuie să existe un sistem practic de compensare, să nu oferim drepturi și în situații care, în care în practică <laughs> pasagerii nici măcar nu se așteaptă la compensații. Însă să nu credem că dacă ștergem forța majoră putem introduce alte modalități de compensare. Asta e punctul de plecare. Acum, partajarea datelor, PPE-ul, ECR-ul, nu vorbi despre asta. Suntem cu toții de acord că e foarte important. Ca să le ușurăm sarcina pasagerilor atunci când își fac rezervare și își cumpără un bilet, trebuie să existe informații partajate. Acum, procedura. Ieri am fost de acord că mai avem doar o reuniune a raportorilor din umbră. Sper să dureze mai mult de o oră. O oră e cam puțin, deoarece trebuie trecute în reviste toate compromisurile și cele noi pe care va trebui să le facem cu privire la anumite mm, chestiuni. Deci, uh, continuăm lucrările noastre. Mâine, poi mâine vă vom transmite rezultatul de la raportorul din umbră și vă solicităm să reacționați în scris la amendamentele de compromis pe care încă nu le-am discutat pentru a accelera puțin acest proces. Vă mulțumim foarte mult, Denis. Acum, următoarea, uh, la următoarea reuniune va fi deja votul la ședința noastră din luna iunie. Asta înseamnă că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E o discuție în ceea ce privește bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, toate secțiunile. După cum știți cu toții, în fiecare an, raportorul general pentru bugete vine în fața celorlalte comisii pentru a explica circumstanțele procedurii bugetare pentru anul viitor. Anul acesta raportorul general este domnul Vioti. Um, he will uh, give you some more uh... El ne va oferi niște informații suplimentare în legătură cu ce ne așteaptă. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc mai ales pentru ospitalitatea cu care m-ați primit în comisia dumneavoastră. Din punctul meu de vedere e important acest tur al comisiilor, deoarece astfel pot să înțeleg aspectele tehnice din uh, proiectul de buget pe care îl uh, pregătim noi. Deci noi vedem de multe ori doar cifrele, de multe ori nu înțelegem uh, pe deplin însemnătatea profundă și participarea la aceste sesiuni comune cu dumneavoastră ne va face să înțelegem mai bine lucrurile, să avem o abordare mult mai chipzuită uh, la conciliere. Aș vrea să mă refer puțin la metodă, după care și la conținut cu privire la lucrările pe care le fac. În ceea ce privește metoda. Așa cum au intenționat toți raportorii anteriori, încerc să ajung la un sprijin cât mai uh, larg din partea Parlamentului European în legătură cu mandatul pe care îl voi solicita pentru a participa la trialoguri și după aceea la conciliere. Îmi doresc nu doar un acord politic între grupurile politice, ci și un acord instituțional, adică să fie de acord cât mai mult uh, și membrii comisiilor specializate în diferitele uh, subiecte. Sper și cred că nu va fi singura ocazie când ne vom întâlni oficial și neoficial, eu vreau ca până la încheierea procedurii bugetare să urmăm împreună un parcurs uh, util. Acum, referitor la subiectele specifice. Din păcate, noi vorbim fără să avem în fața ochilor proiectul de buget al Comisiei Europene, deoarece proiectul de buget va fi prezentat săptămâna viitoare, pe 23 mai. Deci deocamdată nu avem cifrele în fața ochilor, însă avem totuși niște mm, orientări, niște elemente clare pe care copiția dumneavoastră mi le-a adus la cunoștință, despre care vom discuta în această dimineață. Mă scuzați, nu pot să stau prea mult, deoarece urmează și votul în Comisia de Bugete peste câteva minute. Deci ele, sunt câteva elemente în legătură cu care trebuie să găsim un acord. În primul rând, trebuie să garantăm că bugetul general al Uniunii Europene va sprijini eforturile pentru finalizarea pieții unice europene. Mă gândesc aici mai ales la economia digitală. Trebuie de asemenea să se garanteze o, niște plăți adecvate pentru programul COSME, un program important al Uniunii Europene, um, care cetățenii au încredere, deci trebuie garantată finanțarea. De asemenea, prin buget și prin rubricile acestea, rubrici care privesc competențele dumneavoastră, deci să nu uităm că garanția pentru consumator rămâne în continuare o prioritate. Interesele consumatorilor la nivel transversal trebuie garantate prin uh, politicile Uniunii Europene. De asemenea, trebuie garantate cheltuielile adecvate în 2018-2019, deci pentru, bila, pentru bugetul în exercițiu și pentru 2019 și în următorii ani. Deci trebuie garantate plăți adecvate, mai ales în sectorul vamal, pentru a ajunge la un echilibru între investițiile statelor membre și investițiile făcute prin intermediul bugetului Uniunii. Trebuie menținut un nivel de finanțare adecvat pentru activitățile de armonizare a organizației uh, europene de armonizare. Poate că deocamdată v-am făcut o prezentare, poate superficială, deci nu am intrat în detalii, în profuzime, dar știu că ați prezentat și câteva proiecte pilot pentru bugetul pe 2019 și trebuie să vă spun că așa cum s-a întâmplat la toate comisiile, în, din partea instituției noastre sunt prezentate întotdeauna proiecte pilot care au o capacitate extraordinară de inovare. Deci vin cu elemente inovatoare. În cazul dumneavoastră vorba de protecția consumatorilor, dar mă gândesc și la alte sectoare. Mă gândesc la proiectele pilot din domeniul turismului sau la protejarea uh, consumatorilor uh, în domeniul turismului. Însă trebuie să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Ar fi păcat să nu o fiu în această etapă. Știți că bugetul la dispoziție pentru proiectele pilot e un buget limitat, din nefericire. A, discutăm foarte mult despre asta, însă noi nu avem nicio putere în ceea ce vrește stabilirea sumelor aflate la dispoziție, deci eu le voi cere tuturor comisiilor să facă un efort și la asta mă refeream când spuneam că vreau să colaborăm în fiecare fază a procedurii bugetare. Deci vă solicit să faceți un efort, uh, dumneavoastră, dar și celelalte comisii, pentru a uh, vedea exact care sunt prioritățile Parlamentului în ceea ce privește introducerea de noi proiecte pilot sau de noi investiții pe termen lung, investiții care uh, vizează uh, o perspectivă îndelungată. Ar fi urât și o uh, prostez din partea mea să vă spun că pot să sprijin toate proiectele pilot. Asta e imposibil. Va trebui să alegem între acestea împreună și va trebui să vă mulțumesc pe dumneavoastră, membrii comisiilor, însă în același timp va trebui să satisfacem nevoile Parlamentului European și, bineînțeles, ale cetățenilor europeni. Și acum, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much, and I would like to give... Vreau uh, să dau cuvântul de raportorul nostru, domnul Salimovic. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Bilti pentru că a venit aici pentru a face un schimb de opinii în legătură cu aspectele la care uh, trebuie să zăbovim în ceea ce privește protecția consumatorului uh, și care să fie incluse în bugetul pentru 2019 al Comisiei. În calitate de raportor pentru Comisia noastră, aș dori să subliniez următoarele. Piața unică, prin definiție, este o poveste de succes, de mare succes. Uh, din 1992 până 2006, a dus uh, la o creștere de 2,2, adică 233 de miliarde de euro PIB și a ridicat rata ocupării 1,4%, ceea ce înseamnă 2,8 milioane de locuri de muncă a înlăturat uh, frontierele uh, pentru cetățeni, mărfuri și servicii. Acestea fiind spuse, totuși nu e totul lapte și miere, încă mai avem multe de făcut și potrivit cu ceea ce avem în fața noastră, o propunere a Comisiei în ceea ce privește limitele temporale și propunerile făcute, considerăm că trebuie să subliniem următoarele priorități în bugetul pentru 2019 din Comisia, din punctul de vedere a Comisiei IMCO politica vamală. Uniunea vamală este esențială pentru funcționarea pieței unice. Aceasta poate să funcționeze doar atunci când există o aplicare comună a regulilor comune la frontierele externe și pentru a realiza acest lucru uh, Uniunea Vamală, administrațiile vamale trebuie să funcționeze ca una singură, dar încă este mult de făcut pentru ca acest obiectiv să fie realizat mm, Uh, membrele uh, statele membre au uh, înregistrat întârzieri în automatizarea instrumentelor la frontieră, de aceea un echilibru corect între eforturile statelor membre și uh, ale Uniunii Europene trebuie să fie realizat, uh, să se reevalueze dacă e necesar să cheltuim mai mult pentru a cofinanța uh, dezvoltarea uh, rapidă a acestor sisteme vamale interoperabile. În ceea ce privește IMM-urile și micile întreprinderi, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei uh, europene. În 2015 ea avea o pondere de 2, 2 pe 3 din uh, două treimi din uh, ocuparea la nivelul Uni Uniunii Europene. Însă, totuși, se confruntă cu uh, o serie de provocări, așa cum uh, subliniază cel mai recent raport anual al Comisiei. O astfel de provocare este adaptarea la noile realități ale Uh, e-commerce, dar asemenea accesul uh, la împrumuturi uh, și la capital cu dobândă mică. Este important pentru ei ca 2000, bugetul 19 să aibă o adevare o finanțare adecvată a programului COSME valoarea uh, comerțului electronic uh, crește, însă potențialul său nu este încă valorificat uh, pe deplin. Numai 15% cumpără online și 8% din companii vând transfrontalier. De ce? Pentru că nu există încă suficientă încredere în comerțul electronic. Deci finanțarea adecvată trebuie să fie alocată pentru protecția consumatorilor, mai ales atunci când o serie de texte legislative importante vor intra în vigoare în 2019. Contractul pentru furnizarea uh, de conținut digital, digital sau contractele electronice. O să îl încurajez pe domnul Vioti să vină în comisia noastră încă o dată să discutăm aceste uh, chestiuni. Doamna Tun uh, va fi înlocuită de Pascal în calitate de raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Tun m-a rugat să o înlocuiesc uh, în schimbul de opinie astăzi și să vă transmit salutările sale. Doamna Tun este de acord uh, cu ceea ce s-a spus în uh, rezoluția Parlamentului, linii directoare generale pentru pregătirea Uh, bugetului pentru 2019, linii directoare din martie 2018. Uh, IMM-urile sunt esențiale pentru încurajarea economiei și crearea de locuri de muncă. De aceea, companiile trebuie să aibă un mediu favorabil pentru inovare, cercetare și investiții, astfel încât să creeze o economie europeană care să fie competitivă uh, general pe plan mondial repetă că Uniunea trebuie să facă mai mult pentru a îmbunătăți viața cetățenilor săi, atât acum cât și în viitor. Doamna Tun dorește să accentueze importanța pieței unice și a protecției consumatorilor. Dânsa consideră uh, că toate instrumentele financiare care susțin piața unică și protecția consumatorilor sunt vitale pentru interesele Uniunii în uh, bugetul 2019. De aceea trebuie să ne concentrăm pe acestea și să evităm ori orice reduceri la astfel de programe care sunt importante pentru întreprinderi uh, și pentru consumatori, mai ales pentru IMM-uri. Aceste instrumente financiare includ uh, uh, proiecte pilot și acțiuni de pregătire care sunt supuse analizei IMCO. Doamna Tun vrea să sublinieze importanța a două proiecte pilot care sunt susținute de doamna Tun și de alți membri proiectul pilot care evaluează diferențele presupuse între uh, calitatea produselor vândute pe piața unică, analiza rezultatelor uh, în urma uh, testului GRC și cum trebuie să se aplice legislația de către autoritățile competente și asta într-un mod eficient. În al doilea rând, proiectul uh, doamnei Vaideros care monitorizează uh, o stabilire a profilului uh, inadecvat a pasagerilor de către liniile aeriene. Doamna Tun dorește să ceară Comisiei Buget susținerea sa Uh, pentru, uh, finan... Uh, pentru instrumentele financiare, pentru alocațiile financiare, pentru bugetul din 2019. Mulțumesc! Nu văd pe nimeni de la S și D, așa încât o să-i dau cuvântul lui Dan Vansel. În primul rând, aș vrea să spun, dat fiindcă raportorul este prezent cu noi aici, nu-mi place procedura pe care o derulăm în fiecare an cu bugetul. Fiecare comisie are uh, propriile priorități și propriile liste, dar pentru bugetul în întregimea sa înseamnă că raportorul primește o listă de, cerere, de cereri pentru un uh, buget crescut. Deci, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să avem un buget IMCO mai puternic, însă de asemenea cred uh, că acest lucru trebuie atenuat prin uh, reduceri în alte domenii, pe care nu le putem discuta aici, însă putem să discutăm acest lucru uh, întregul uh, Parlament. Acestea fiind spuse, în ceea ce privește IMCO, cred că trebuie să vizăm un uh, buget mai ambițios. Cred că cheltuielile pe piața unică și protecția consumatorilor are uh, o serie de beneficii. Apoi, uh, revoluția digitală ar trebui să fie o uh, prioritate. Consumatorii sunt punctul nostru de interes major, deci crearea de centre ale rețelei de consumatori sunt importante, apoi susținere financiară pentru uh, interoperabilitatea uh, sistemelor uh, informatice. Apoi, interoperabilitatea administrațiilor vamale. IMM-urile sunt Uh, importante pentru economie, de aceea trebuie să beneficie, beneficieze, mă scuzați, de o, o finanțare uh, adecvată prin COSME. Apoi, competitivitatea pieței europene trebuie să uh, susținem în continuare uh, uh Comisia Europeană de uh, Standarde Trebuie să vedem în uh, ce domenii putem să facem uh, reduceri pentru a crește uh, cheltuielile bugetare într-un domeniu important cum este piața unică. Dacă nu mai este altcineva care dorește să vorbească, am să dau cuvântul raportorului dacă dorește să ia cuvântul domnul Vioti. Mulțumesc. Așa cum bănuiam, Prezența mea aici în această dimineață a fost foarte importantă. S-a văzut clar care sunt prioritățile comisiei dumneavoastră și aveam nevoie de aceste informații. Sunt de acord cu ce ați spus. Mai ales uh, cu privire la IMM-uri nu e un subiect specific care vizează doar Comisia IMCO, ci toate comisiile uh, își doresc ca bugetul Uniunii Europene să sprijine IMM-urile și să sprijine posibilitatea pe care au acestea de a crea valoare adăugată și locuri de muncă. Vă mulțumesc și pentru ceea ce mi-ați spus în legătură cu proiectele pilot prezentate. Asta mă ajută să înțeleg care sunt prioritățile. Din punct de vedere al metodologiei, bineînțeles că se pune problema Uniunii Vamale și nevoia de a consolida comerțul digital, dar de a oferi și garanții cetățenilor. Repet, din punct de vedere al metodologiei, nici mie nu-mi place acest sistem de a merge de la o comisie la alta și de a trata cu ele practic în mod izolat. Așa cum spunea colegul Dalton, <laughs> vă puteți închipui că fiecare comisie susține că argumentele lor reprezintă prioritățile Uniunii Europene și că trebuie găsite uh, resurse de la alte programe. Și acesta este motivul pentru care eu am spus că voi încerca să colaborez uh, cât mai strâns cu toate comisiile parlamentare. Pentru a prezenta dorințele fiecarei comisii, dar în același timp pentru a prezenta un proiect uh, european. Vom avea de nou un moment de confruntare când vom pregăti mandatul pentru trialog, atunci întreg Parlamentul se va putea implica, va trebui să se implice și de aceea sper să ajung la un uh, sprijin cât mai amplu. Nu doar politic din partea grupurilor, ci și funcțional din partea tuturor comisiilor parlamentare. Asta voi încerca eu să fac. Deci împreună vom încerca să obținem acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o întâlnire importantă, după cum spuneam, și vă rog să nu ezitați să luați legătura cu mine în mod oficial sau neoficial. Ă, întreg Parlamentul, întreaga Uniune Europeană este afectată de aceste lucrări, nu doar Comisia de Bugete. Mulțumesc foarte mult! Următorul punct pe ordinea de zi, schimb de opinii cu Comisia Europeană în ceea ce privește măsurile pentru a aborda în mod eficient conținutul ilegal online. Domnul Werner Stem nu, nu este persoana pe care am menționat-o. Doamna Roș Laguna este prezentă din partea comisiei. Va face prezentarea recomandării. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să fiu foarte succintă. După cum știți, Comisia a adoptat uh, uh recomandarea în septembrie 2017 o comunicare privind conținutul ilegal care prezintă principalele linii pe care noi le considerăm necesară și uh, care solicită platformelor online și statelor membre altor entități să coopereze pentru combaterea conținutului ilegal. Între uh, comunicare și recomandări, Comisia a hotărât să se transforme într-un uh, instrument juridic uh, neobligatoriu, așa cum spune recomandarea, uh, care să vizeze statele membre și platformele online, pentru că de obicei recomandările sunt adresate statelor membre. Însă principala idee a, fi, a fost de a urma spiritul cooperării și încurajarea uh, să se adopte măsuri proactive, măsuri voluntare din partea actorilor privați pentru a combate conținutul uh, ilegal, însă, în principiu, filozofia este aceeași. Este vorba de un instrument care nu este obligatoriu, nu impunem obligații, nu facem decât să încurajăm această activitate și, în principal, bazându-ne pe cele mai bune practici, uh, pe care le-am văzut și le discutăm cu diferiți, uh, uh, diferite grupuri interesate. După cum știți, uh, recomandarea are o structură diferită față de comunicare, pentru că există un capitol general care cuprinde toate tipurile de conținut ilegal, care pun probleme în diferite domenii, um, um, siguranța uh, produselor, uh, produse um, falsificate, uh, drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe. Recomandarea reflectă necesitatea politică de a acționa Uh, în mod deosebit uh, împotriva uh, conținutului terorist, amenințare serioasă în Europa. Am avansat, am făcut progrese deja cu marile platforme online în cadrul forumului internet. Deci cerem platformelor online să reacționeze rapid Uh, de îndată ce uh, sunt date uh, avertizări de către forțele de ordine în ceea ce privește un posibil conținut terorist. Și asta în decurs de o oră și, de fapt, platformele fac deja acest lucru, cooperează între ele și evită ca acest conținut care este înlăturat, scos de pe uh, internet, să nu reapară. Uh, această recomandare a fost uh, publicată pe 1 martie. Am făcut și un studiu de impact apoi, în care Comisia a uh, ilustrat analiza făcută și am propus opțiuni posibile pentru viitor. Prima opțiune ar fi scenariul baseline în care continuăm să uh, monitorizăm efectul acestei recomandări și putem să însoțim uh, această monitorizare cu alte măsuri uh, soft care să încurajeze cooperarea, finanțarea și susținerea Uh, micilor platforme, a IMM-urilor mici care nu pot uh, să uh, facă față cu aceleași resurse ca marile platforme. Există și alte măsuri, măsuri legislative Dacă acest uh, efort de cooperare nu este suficient, atunci o altă opțiune ar fi să propunem un uh, instrument uh, juridic obligatoriu cu privire la conținutul terorist și o a treia opțiune ar fi să propunem un instrument juridic care să abordeze mai multe tipuri de conținut în afara conținutului terorist. Sigur, uh, punem la oaltă acum uh, toate uh, dovezile pe care le avem. Vom elabora un studiu de impact. Am lansat și consultări publice și vă invit să public, să um, răspândiți aceste idei uh, în rândul circumscripțiilor uh, uh, dumneavoastră electorale. Această consultare publică va avea loc până pe 25 iunie. De asemenea, avem un eurobarometru pentru a vedea care este punct de vedere al utilizatorilor, pentru că de multe ori utilizatorii uh, sunt, nu sunt avuți în vedere în astfel de Uh, studii. Trebuie să vedem care sunt efectele unui conținut ilegal asupra utilizatorilor obișnuiți. Uh, cei care au semnalat astfel de conținuturi și ce s-a întâmplat cu astfel de conținuturi sau dacă conținutul respectiv a fost uh, scos de pe internet și au considerat că acest lucru nu a fost corect. Deci ne gândim la următoarele etape la următoarele măsuri, de pildă în cadrul dialogurilor pe care le avem cu diferite platforme în domeniul terorismului, uh, discursul uh, de ură, uh, monitorizăm implementarea și vedem care că astfel de rezultate sunt posibile prin măsuri de reglementare. În linii generale, aceasta este ceea ce face în prezent uh, Comisia și sunt gata să vă răspund la întrebări. Uh, very much, uh, for this, uh... Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Doresc să întreb dacă sunt membri care, au întreb, care vor să se adreseze Comisiei. Ana Maria parcă avea o întrebare. Am și eu o întrebare. E și un grup de vizitatori uh, aici. Să vedem, uh, vorbeați despre conținutul ilegal cu privire la terorism. Deci întrebarea mea este astfel. Multe guverne, de exemplu guvernul belgian, se străduiesc să înlăture conținutul provenit de la grupuri și grupări teroriste. Vreau să știu dacă la ora actuală e o cooperare între Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru a face un schimb de bune practici. În ce măsură Comisia Europeană ar putea oferi ajutor guvernelor naționale care se confruntă și cred că chiar toate cu um, aceleași probleme? Iată deci întrebarea mea concretă. Mulțumesc pentru această întrebare. Așa este, este o cooperare care merge bine în contextul forumului UE Internet. Principalele platforme participă Comisia. La început au fost uh, Google, Twitter, YouTube, uh, Microsoft și Facebook – și acum extindem și către platformele mai mici uh, conversația, fiindcă vedem cum conținutul se mută de pe marile platforme, unde mesajul este puternic împotriva conținutului ilegal. Avem un caz cu o întreprindere cu o singură persoană, unde, evident, nu sunt resurse de a rezolva problema conținutului ilegal. Și apoi mai sunt autoritățile de implementare a legii din toate statele membre. Uh, Cooperarea cu acesta este importantă. Are loc în contextul Europol. Europol este un organism care cooperează cu autoritățile legii în uh, statele membre și în acest context Europolul cu um, Unitatea pentru Internet lucrează cu diferite alte uh, unități și entități din statele membre. Autoritățile din statele membre pot să trateze ele direct problema conținutului ilegal sau pot să treacă prin unitatea specială de la Europol și să uh, demareze cooperarea prin acest canal. Mulțumesc foarte mult! Catherine Styler Am fost la grupul de lucru al raportorilor din umbră pe copyright, drepturile de autor. Îmi cer scuze că nu am putut asculta tot și că n-am fost de față da, despre cum funcționează diferitele state membre. Ne puteți spune care sunt statele membre care lucrează cel mai bine și cum se face un schimb de bune practici? Fiindcă ne interesează pe noi toți acest uh, aspect. Vrem să înlăturăm conținutul ilegal cât mai repede, cu putință, iar felul în care facem asta în lumea în care trăim este important. E vorba și de manierele globale de a coopera ne puteți împărtăși, vă rog, cum au loc aceste aspecte? Pentru că e important să putem conlucra, să fixăm o agendă. Noi dorim să abordăm uh, aceste subiecte într-o manieră eficientă, în interesul securității naționale, a protecției copiilor și mm, uh, a protejării multor, multor alte uh, elemente. Noi dorim să lucrăm cu dumneavoastră în așa fel încât să obținem rezultate concrete și uh, oricum subiectul este de interes major pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, spune vorbitoarea. După cum spuneați, această cooperare are loc la formul pentru internet, iar uh, pe 22 mai va exista o nouă rundă de monitorizare cu întreprinderile, dar și cu statele membre. Statele membre discută unele cu altele despre cele mai bune măsuri de a identifica, în primul rând, conținutul ilegal, fiindcă ai nevoie de anumite capacități pentru a identifica un anumit conținut, pentru a înțelege uh, Uh, ce se întâmplă. Trebuie să ai competențele lingvistice necesare în așa fel încât să identifici, să, să stabilești dacă e vorba de propagandă teroristă sau uh, nu. Iar statele membre au diferite capacități și resurse. Ideea Europolului este să maximizeze eficiența eforturilor. Iar în ceea ce privește cooperarea globală, Într-adevăr, nu este suficient să abordăm problema în Europa. Conținutul este diseminat la nivel global și sunt și alți actori care pur și simplu nu vor să coopereze cu noi sau nu știu, poate, de această inițiativă. Platformele online iau uh, această inițiativă în mod voluntar și au, uh, au creat formul global pentru internet bazându-se pe un schimb de bune practici și astfel au uh, creat și un consorțiu și o bază de date unde au plasat conținutul identificat ca fiind terorist în baza termenilor lor și au pus această bază de date la dispoziția altor platforme cu care conlucrează. Intenția noastră este să deschidem această bază de date și micilor platforme, în așa fel încât toți actorii să se poată bucura de uh, această investiție și de resurse. Sper că astfel am răspuns întrebării dumneavoastră. Ok. Thank you very much. Um, I would like to give the floor now. Mulțumesc. Doresc să dau acum cuvântul Ditei Caranțova. Thank you very, very much and sorry for being... Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru întârziere. Eram la INTA. Din punctul meu de vedere, important este cuvântul echilibru. Să găsim, deci, un echilibru între a combate terorismul, abuzul sexual, um, discursul xenofob, uh, protecția drepturilor de autor și uh, a respecta viața privată, protecția judiciară, dreptul la liberă exprimare. Eforturile acestea nu trebuie să fie exploatate de nicio parte de cei care profită de conținutul ilegal sau de cei care uh, fac suprauz de drepturile de autor. Așa cum nu vrem uh, ca toate filmele să fie ilegal de transmis, n-am vrea să Um, uh, excludem conținut uh, de pe internet aiurea. Sper să se găsească un echilibru, însă iată că din ce în ce mai mult în mediul online ceea ce se întâmplă acolo nu mai sunt excepții. Se spune că este piața unică, piața globală pentru idee și conținut – noi susținem directiva aceasta, dar anumite capitole trebuie să fie mult mai bine dezvoltate și să se ofere niște orientări în așa fel încât să ne asigurăm că nu este aplicat totul greșit de către cei care dețin drepturile și de către cei care fac codificările. Eu tocmai de aceea am semnat o scrisoare cerând o propunere legislativă cu privire la notificări și acțiuni ca să explicăm procedurile Uh, din spatele nevoii de a acționa. Avem nevoie de reguli clare și europene, pentru că nu, pute, nu se poate ca întreprinderile private să devină poliția, judecătorul și juriul să facă propria lege pe măsură ce lucrurile avansează. Pe de altă parte, nu putem avea 27 de sisteme legislative, mai ales că uh, un uh, sit internet are de obicei o singură structură, indiferent unde e. Uh, nu este acceptabil să existe proceduri diferite depinzând de adresele IP ale utilizatorilor. E subminat principiul țării um, de stabilire. Înlăturarea conținutului trebuie să fie un element clar tuturor părților interesate, dacă nu se va face abuz de această idee. De exemplu, un comportament abuziv menționat în presă uh, cu privire la acțiunile de misinformare rusești a fost abuzul de flaguri și de like-uri pe uh, site-ul internet. Conținutul lor a primit mii de like-uri, a, fost, a primit o ierarhizare foarte bună și deci vizualizare bună. Conținutul care, care, care nu le-a plăcut a fost uh, marcat ca fiind nepotrivit uh, de mai multe ori, în așa fel încât siturile internet să-l blocheze, adesea și prin sisteme automatizate de răspuns. Conținut perfect legal, articole blocate astfel. Chiar și când, uh, da, dacă conținutul era mai târziu deblocat, era deja prea târziu, nu mai avea impact nu mai ajungea cum trebuie la utilizatori. Deci, eh, mulțumesc pentru aceste recomandări, însă cred că în continuare Comisia ar trebui să adopte un regulament cu privire la notificare și acțiune. Chiar eh, înainte de revizuirea de șase luni din recomandarea dumneavoastră, și cred că mai e timp să facem asta. Aceste recomandări ar putea ajuta statele membre în momentul în care redactează regulile naționale, dar nu vor rezolva problema fragmentării și nu vor opri fragmentarea între serviciile uh, găzduite. În lumina scandalului Facebook, e foarte clar că doar un regulament și nu o abordare fragmentară va uh, reprezenta soluția la această problemă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! O reacție din partea Comisiei? Uh, thank you very much! Mulțumesc! Ați menționat foarte multe elemente din programul nostru de lucru. Doresc să mă refer la ceea ce ați spus despre echilibru și la riscul fragmentării. Așa este. Echilibrul este un, no, un concept important care, la care ne gândim cu toții în activitatea noastră și a fost un exercițiu dificil. De exemplu, în 2000, când am uh, adoptat uh, directiva pentru e-commerce. Actele normative de atunci au fost negociate mână în mână. Între timp, contextul s-a îmbunătățit și s-a clarificat nevoia de a avea un echilibru, mai ales că sunt în joc drepturi fundamentale diferite și din în comunicare rezultă un apel clar către echilibru. Nu cerem doar înlăturarea rapidă a conținutului ilegal, ci facem un apel pentru a nu înlătura conținut din greșeală, conținut legal. Altminteri, vom avea riscuri financiare, juridice și uh, nu va fi bine. Într-un fel, e clar că trebuie să existe o procedură bazată pe continuitate. Și sunt unii care și-au văzut conținutul înlăturat și care au pus sub semnul întrebării și au depus contestație. Se poate întâmpla și în, baza unei notificări legale, dar se poate întâmpla și uh, pentru că o platformă aplică propriile condiții și servicii. Sunt platforme precum Facebook și Twitter, unde se aplică niște termene și condiții și ei consideră, ei analizează conținutul uh, și indiferent că este legal sau ilegal, consideră poate că este nepotrivit, uh, nedorit și atunci îl înlătură. Deci, uh, Recomandarea este progresistă pentru că cere platformele, platformelor online să aplice un fel de principiu due diligence uh, în așa fel încât uh, să evităm situația în care conținut legal este înlăturat uh, pur și simplu, asanând uh, situl internet. Cu privire la statele membre, sunt 10-11 state membre care au proceduri de notificare și acțiune, Notice and Action, multe state membre încă de la început, de la transpunerea directivei cu privire la e-commerce, comerț electronic. În general, aceste lucruri au fost uh, întreprinse în domeniul copyright-ului și al proprietății intelectuale, uh, sub influența regimului american. Știm că există această fragmentare și facem acum un studiu de impact uh, vom ține cont în cadrul acestuia de fragmentare, vom analiza dacă fragmentarea duce la o eroare și la un eșec de reglementare. Fragmentarea în sine nu este neapărat o problemă, ea devine o problemă în momentul în care pune obstacole în calea exercițiului uh, de a furniza servicii, libera furnizare de servicii. Spuneați că ierarhizarea pe platforme, rankingul, e influențat de intervențiile organizate. Recent, Comisia a depus o propunere cu privire la uh, platformele pentru relații antreprenoriale și punem accentul pe transparență. Este nevoie de transparență în uh, domeniul criteriilor de ranking. Ce fel de criterii există pe platformele online pentru a ști dacă rezultatele ce apar pe prima uh, și a doua pagină și apoi pe pagina 25 sunt uh, poziționate cum trebuie. Vrem să se, și sperăm să se poată negocia rapid uh, la nivel de colegiuitori. Și sperăm ca astfel să se ofere transparența necesară în așa fel încât să preîntâmpinăm aceste abuzuri. Cu privire la proasta informare, Asta este o altă problemă. Recent am publicat o comunicare cu privire la fake news, știrile false. Cerem cooperarea platformelor online, dar iată că iarăși facem o diferență între conținutul considerat a fi ilegal și conținut care este nu neapărat ilegal. Știți, fake news nu sunt uh, conținut ilegal cât timp nu aduc defăimare sau nu încalcă legi. Iar în domeniul fake news, E nevoie de transparență cu privire la acțiunile luate de diferitele părți interesate. Sper ca astfel să înțelegem mai bine cum se poate face abuz de aceste instrumente. Mulțumesc! Mulțumim! Înainte de a da cuvântul doamnei Corața Bild, urez bun venit grupului de femei din Suedia de la Partidul pentru uh, care a femeilor. Doamna Corața Bilt are cuvântul. În primul rând, urez, uh, salut uh, comunicarea Comisiei. E clar, conținutul ilegal este una din marile provocări contemporane. Conținutul ilegal și fake news, știrile false. E vorba de amenințare la adresa securității, subminarea democrației și protecția copiilor, nu în ultimul rând, în mediul online. Doamna comisar Gabriel uh, și-a asumat răspunderea față de acest subiect, uh, se ocupă de fake news și la fel o face și Europol, într-un mod excelent. Vine, uh, marea putere comercială vine cu o mare răspundere. Pe platformele online trebuie să se întâmple mult mai mult, mai repede și mai bine pentru a identifica, raporta și înlătura conținutul ilegal. Noi avem pentru asta un cadru juridic. Directiva pentru comerțul electronic uh, prevede obligativitatea de a raporta, dar eu nu cred că este suficient acest lucru. Industria IT trebuie să fie mult mai proactivă, să investească în tehnologii inovatoare, să pună la dispoziție mai multe resurse, să folosească metode mai avansate de identificare a imaginilor sunt uh, metode care există, dar nu sunt folosite și se poate face un schimb de bune practici în acest sens. Mai sunt și alte instrumente legale, directiva antitero uh, și directiva cu privire la abuz sexual și exploatare sexuală. Chiar eu sunt raportoare. Există o obligație uh, pentru statele membre, și aici vine întrebarea mea, ce se întâmplă cu implementarea, cu transpunerea? Mediul IT face destul? La Comisia Antitero din Parlamentul European avem diverse discuții cu autoritățile din domeniul judiciar și există un numitor comun spunându-se că nu, platformele nu fac uh, suficiente lucruri. Este un moment ă, crucial pentru combaterea terorismului, pentru combaterea radicalizării online, deci pentru înlăturarea conținutului ilegal. Deocamdată eu susțin linia Comisiei în ceea ce privește autoreglementarea, cât timp însă vedem mai multe rezultate. Forumul UE Internet creează măsuri voluntare împreună cu Comisia. Există și un cod de conduită cu privire la discursul pe bază de ură, ceea ce sunt instrumente foarte bune. Sunt foarte de acord și cu Dita. Uh, trebuie să găsim un echilibru fin. Nu e vorba de a restricționa libera exprimare în mediul online. Și totuși, cât timp fetele și femeile nu pot uh, să-și vadă imaginea înlăturată preț de șase luni și sunt nevoite să suporte comentarii pline de insulte, creează izolare și dar și probleme uh, de sănătate. Am văzut fete care s-au uh, sinucis din cauza aceasta online. Și trebuie să facem mai mult. Asta nu mai e liberă exprimare. Asta este o nouă formă de crimă gravă cu cyber grooming, uh, cyber uh, bullying, mă scuzați, cu grooming, cu abuz sexual, cu pornografie în semn de răzbunare. Prin asta, generații întregi de tinere fete sunt afectate și a sosit momentul ca platformele să-și asume o mai mare răspundere și să acționeze în consecință. Mă bucură faptul că Comisia monitorizează mult mai bine și face o raportare aici la Parlamentul European mult mai des. Mulțumim, dau cuvântul acum Comisiei. Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul față de inițiativa noastră și pentru activitatea noastră. Ați spus că da, platformele trebuie să facă mai mult, mai bine, mai rapid. Suntem cu toții de acord cu asta. E o problemă cu care ne confruntăm. Când spunem mai bine, mai bine față de ce? Cu ce, la ce ne raportăm? Când uh, facem această evaluare, avem clar nevoie de o bază de pornire, de un punct de referință. Ori aici ne confruntăm cu lipsa de transparență. Știm uh, cât durează pe anumite platforme înlăturarea conținutului ilegal. Trebuie să primească un număr de X notificări și apoi se demarează o procedură, dar nu e la fel pe toate platformele și este foarte greu să ai o imagine de ansamblu cu date uh, comparative. Este foarte greu să ne dăm seama dacă recomandările sunt cu rezultat, dacă platforma acționează mai bine și mai rapid. Este foarte important așadar să știm la ce ne raportăm și cu ce ne, cu ce comparăm lucrurile? Pentru că ăsta este și feedback-ul pe care îl primim din partea platformelor. Ne întreabă, când veți considera că am făcut destul? Deci, iată un comentariu relevant. Să cer doar mai mult, alte detalii, nu ajută pe nimeni. Statele membre fac și ele numeroase apeluri pe, de exemplu, cu privire la codul de conduită pentru discursul pe bază de ură. E, de fapt, un apel către mai multă transparență. Cu toții trebuie să știm care sunt criteriile folosite pe platforme pentru a identifica și hotărâ dacă un conținut ajunge pe internet sau nu și ce se întâmplă apoi cu conținutul respectiv, care sunt posibilitățile de folosire, uh, cum poți ataca o decizie și așa mai departe. Ați menționat directiva pentru comerțul electronic, care stabilește obligativitatea de raportare, dar nu este pe de întregul corect. Sunt anumite derogări cu privire la răspundere în anumite condiții, dar uh, nu se stabilește o procedură de notificare și acțiune, notice and action. La vremea respectivă, statele membre trebuiau să decidă ulterior dacă e necesar sau dacă e util. Și chiar și în cazul în care nu uh, e înrăturat conținutul, e lansată cumva sumarea răspunderii sau nu? În unele state membre, atribuie răspundere pozitivă în caz de non-acțiune. În alte state se aplică norme de procedură civilă de la un caz la altul. Iar în directiva pentru comerțul electronic e cuprins și un uh, îndemn la acțiune voluntară cu investiția în soluții tehnologice E vorba de un considerent. Și se spune că regimul de liability, asumarea răspunderii, nu trebuie privit ca fiind un motiv de uh, non-acțiune. Deja e încurajată o acțiune proactivă a platformelor online. Deci, din acest punct de vedere, acțiunea întreprinsă de comisie merge uh, pe aceeași linie. Mulțumesc. Mulțumesc. Doresc să dau acum cuvântul doamnei Reda. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și îmi cer scuze pentru că nu am putut să ajung la timp la această discuție. Sper că n-am ratat explicațiile la v aș întreba și eu. După cum știți, Parlamentul European de mai multe ori a recunoscut că există această problemă a divergenței a regimului de răspundere secundară. Am cerut uh, ca într-o directură să se stabilească proceduri, însă cred că obiectivul mm, de fond, obiectivul principal era să se asigure statul de drept întotdeauna și să ne asigurăm că activitățile ilegale sunt uh, urmărite. Ștergerea conținutului ilegal de pe platforme e un element din asta, însă ceea ce lipsește și poate că e și cel mai important – e că mai ales atunci când vorbim despre delicte grave, terorism, abuzuri împotriva copiilor, e important ca autoritățile să dea curs, să urmărească în justiție ce s-a întâmplat. De aceea se spune că, în general, platformele sunt încurajate să șteargă conținuturile, însă se pune întrebarea dacă platforma niciodată nu trebuie să hotărască dacă ceva e ilegal sau nu, dacă șterg doar uh, în funcție de mm, condițiile lor, de termenilor de serviciu, ce se va întâmpla? <laughs> Vor șterge mai mult decât uh, ceea ce e ilegal pentru a fi siguri? Și celălalt efect, autoritățile nu sunt niciodată informate atunci. Îmi amintesc că în raportul doamnei Corațabil cu privire la răpirile de copii, Parlamentul spunea că nu primiseră nicio raportare din partea statelor membre în legătură cu acțiunile care sunt întreprinse, că nu există statistici în legătură cu ce măsuri funcționează și care nu funcționează. Și asta ar trebui să fie baza oricărei activități care se bazează pe statul drept, de drept. Să vedem dacă acțiunile întreprinse de statele membre duc la soluționarea acestor delicte și nu doar la ascunderea supreșa problemelor. Și mai pun o întrebare. Am adoptat directiva cu privire la terorism cu puțin timp în urmă și termenul de implementare a măsurilor pentru statele membre pentru a um, înlătura conținutul nici măcar n-a expirat și deja comisia vine cu noi recomandări. Deci cum să potrivesc astea? Și mai e și problema stimulentele pe, stimulentelor pe care le au platformele dacă lucrează pe baza termeni. Ar putea să existe și un mecanism de recurs. Dacă platformele șterg totul doar ca să fie sigure că nu pot fi acuzate de nimic. Mai e și o problemă dacă vorbim despre uh, aplicarea drepturilor fundamentale. Avem regimul de comerț electronic și acolo avem o interdicție a obligațiilor de monitorizare generală. Deci platformele au această datorie de a se îngriji, pot lua măsuri proactive pentru a încerca să soluționeze problema conținutului ilegal, însă nu pot fi obligate de stat să monitorizeze tot ceea ce aplodează um, utilizatorii. Ce spune recomandarea? Ca platformele să fie încurajate să o facă oricum și dat fiind că e o încurajare și nu e obligație, pot spune că, e bine, nu e obligație generală de monitorizare, e o încurajare către monitorizarea generală. Însă CJE-ul a spus că motivul pentru care e interzisă monitorizarea generală e că sunt protejate drepturile fundamentale la intimitate, la libertatea de expresie, la libertatea de a uh, conduce, de a gestiona o afacere pe o platformă. Uh, Acum, bineînțeles, companiile private, mai ales multinaționale, marile platforme de, inter- de internet, ar trebui să aibă anumite obligații în ceea ce privește drepturile fundamentale, tocmai pentru că au un impact atât de mare asupra vieților noastre. Și dacă noi, ca legiuitori sau Comisia Europeană în această situație, nu va spune decât că nu vă putem obliga să faceți asta pentru că am încălcat drepturile fundamentale, să vă încurajăm să o faceți, eu cred că asta nu ar face decât să submine să submineze uh, aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Deci cum vă veți asigura că în mod voluntar platformele se vor asigura că sunt respectate drepturile fundamentale? Și sunteți de acord că și acțiunile companiilor private intră practic în uh, afara acestui uh, domeniu de aplicare a drepturilor omului. Mulțumim acum Comisia. <coughs> Vă mulțumesc pentru aceste întrebări dificile. Suntem de acord, într-adevăr, că, că trebuie niște proceduri. Recomandarea a fost o încercare de a propune și încuraja astfel de proceduri. chiar dacă nu pe cale obligatorie, însă e o opțiune și în evaluarea de impact am arătat asta. Tocmai asta vrem să vedem dacă e nevoie de un instrument orizontal care să acopere aceste elemente sau nu. Asta deci încă nu a fost practic înlăturat din discuții. Însă, e, bineînțeles că există multe aspecte dificile. Companiile nu ar trebui doar să înlăture conținutul ilegal, dar să și reducă. Acum, în ceea ce privește interzicerea unei uh, obligații de monitorizare generală, articolul 15 din directiva cu privire la comerțul digital interzice statelor membre să impună o obligație generală de monitorizare, însă nu interzice platformelor sau uh, furnizorilor de servicii sau celor care găzduiesc astfel de servicii să o facă. Și asta am făcut-o de la bun început și cred că e în interesul tuturor ca uh, volumul, să avem un, o cantitate cât mai mică de conținut ilegal. Companiile folosesc filtre, filtre, există astfel de filtre. Și acestea se vor menține, Să vedem că e nevoie de mai multă transparență și de o, un sistem de guvernanță, ceea ce privește modul de funcționare acestor filtre, deoarece acestea trebuie folosite prin respectarea de plină a drepturilor fundamentale. Și e clar că nu putem lăsa toată, toată munca platformelor și să ne uităm în altă parte, să uităm de drepturile fundamentale. Deși, în cadrul european, actorii privați nu sunt obligați să respecte drepturile, Carta Drepturilor Fundamentale. Poate că e diferit în uh, contextul Consiliului Europei sau ONU, însă asta e situația. Deci nu putem impune o obligație uh, părților private de a uh, pune în aplicare Carta Drepturilor Fundamentale. Ceea ce putem face este să stabilim un cadru juridic clar care să le ajute să acționeze mm, respectând pe deplin drepturile fundamentale. Și aici autorii politici, legiuitorii vor fi cei care vor avea răspunderea de a uh, veni cu măsuri. Menționați de asemenea faptul că trebuie urmărite mm, conținuturile ilegale. E menționat mm, în comunicare nu e vorba aici de a băga totul sub preș, vrem să se acționeze atunci când există conținuturi ilegale, mai ales când e vorba de terorism sau de abuzuri sexuale la adresa copiilor. Trebuie să mergem la rădăcină și să identificăm uh, făptașii. Și din acel motiv am cerut nu doar platformelor online, ci și statelor membre să-și părească resursele pentru asta – nu putem doar să tot spunem că nu avem resurse în statele membre și că platformele trebuie să facă asta. Trebuie să colaboreze cele două părți și de aceea le cerem statelor membre, autorităților uh, polițienești uh, și judecătorești să aibă contacte cu aceste platforme, să colaboreze cât mai strâns pentru a identifica uh, aceste fără de legi și pentru a acționa împotriva acestora. Suntem de acord că e nevoie de mai multă transparență. Ce fac statele membre cu aceste informații? Dacă le cer platformelor să identifice utilizatorul, de pildă, care a pus pe internet astfel de conținuturi, ce se întâmplă atunci? E și ceva ce analizăm în evaluarea de impact, de altfel. Însă cuvântul cheie aici e transparență. Trebuie să știm atât de la platformele online cât și de la statele membre care sunt procedurile și care sunt rezultatele. Ați menționat de asemenea directiva cu privire la terorism. Într-adevăr, termenul expiră în septembrie și deja luăm legătura cu statele membre pentru a identifica ce alte măsuri adoptă pentru a respecta directiva cu privire la terorism. Și asta va fi de altfel și mm, temeiul nostru prin care vom încerca să vedem dacă am armonizat cum trebuie conținuturile ce țin de mm, delicte teroriste, de propagandă teroristă. Problema e că avem 27 de moduri diferite de a concepe terorismul, în timp ce platformele au doar un singur set de termeni și servicii. Deci ar fi mai, poate mai bine să aplicăm și un singur set de reguli aici, în loc de 27, să e ceva la care încă lucrăm. Spuneați că platformele nu au niciun motiv, niciun stimulent să respecte drepturile fundamentale, dar eu cred că mai multă, dacă nu oferă mai multă transparență, va avea de suferit reputația lor. Autoreglementarea are un rol de jucat aici pentru a le spune clar utilizatorilor ce criterii folosesc platformele pentru a identifica conținutul pe care îl consideră indezirabil. Mulțumim. Am înțeles că Iulia Reda dorește să reacționeze. O scurtă întrebare. Înțeleg, e mai ușor să ștergi conținutul pe baza termenilor și serviciilor decât pe baza diferitelor legislații naționale, însă n-ar trebui să încercăm să avem uh, o legislație armonizată. Dacă ștergem baza termenilor și serviciilor și în recomandare se spune că Europolul poate cere platformelor să șteargă conținutul pe baza termenilor și serviciilor, însă când începe o anchetă, de fapt, dacă niciodată nu s-a stabilit că acel conținut era ilegal, de fapt, deci dacă a fost ters nu pe baza legislației, ci a termenilor și serviciilor, cum se poate asigura un follow-up? Una e că autoritățile poliției și către să aibă contacte cu platformele, însă platformele niciodată nu hotărăsc ele dacă e ilegal sau nu conținutul respectiv, hotărăsc că e împotriva regulilor lor, și îl șterg pur și simplu și atunci nu va fi niciun follow-up. Vă dau un exemplu ca să vă ilustrez. Am un prieten al cărui cont de Twitter a fost suspendat. E o persoană de culoare și ce s-a întâmplat a fost că foarte mulți uh, suporteri de-a lui Trump au început să-l hărțuiască pe Twitter, el le-a răspuns și cei care l-au hărțuit, bineînțeles că au raportat către compania Twitter și fost, uh, a fost suspendat contul. Twitter spune acum că acel cont a fost suspendat pe baza termenilor și serviciilor, nu pentru că a existat un anumit tweet, ci din cauza impresiei generale create de contul respectiv. Dacă asta s-ar fi făcut pe baza legislației, în ce privește discursul instigator la ură și s-ar putea ajunge în instanță, instanța ar ține cont probabil că a fost vorba de faptul că o persoană de culoare era hărțuită de rasiști și a reacționat la acele hărțuieli, atunci instanța ar putea să hotărască cine instiga sau nu la ură. Însă, dați fiind că s-au aplicat termenii și serviciile, nu există nicio posibilitate de recurs. Deci, iată un caz al cărui, cu o persoană al cărui cont a fost suspendat. Un alt caz. De exemplu, cineva postează conținutul ilegal, e șters în funcție de termen și servicii, însă era vorba de un delict grav care niciodată nu e anchetat. Deoarece niciodată nu s-a stabilit că s-a încălcat legea. Deci, într-un caz, e rău pentru persoana cărui conținut e ilegal, în celălalt caz e ilegal, însă niciodată nimeni nu e urmărit în justiție. Deci ambele situații sunt proaste. Și nu poți să spui doar că din cauza că avem 28 de legislații diferite e foarte greu să facem asta. Thank you very Mulțumesc. Pot să spun că suntem uh, conștienți de aceste aspecte și urmărim aceste aspecte în studiul de impact. Trebuie să tragem o linie între ceea ce este uh, ilegal și ceea ce contravine termenilor și serviciilor, condițiilor de utilizare. Trebuie să fie existat un motiv pentru care un conținut a fost uh, șters. pentru că am inclus posibilitatea ca utilizatorii firme, nu persoane individuale, să conteste deciziile uh, celor care au uh, șters conținutul în baza condițiilor uh, de utilizare și termenilor de utili utilizare. Trebuie să dăm șansa de a contesta și persoanelor individuale. Uh, și vreau de asemenea să menționez că în directiva privind abuzurile împotriva copiilor și directiva de combatere a terorismului se cere să se ia măsuri și să se șteargă uh, conținutul ilegal. Uh, de asemenea și pentru recursul în cazul unor astfel de măsuri. Trebuie să fie posibil întotdeauna să te duci în instanță și să contești o decizie pe baza caracterului ilegal, așa cum este definit de directivele ă, pertinente. Doamna Miții, îmi cer scuze că am venit ă, târziu. Uh, am văzut uh, că uh, platformele mass media joacă un rol tot mai mare, însă acest lucru presupune și o serie de provocări din punct de vedere al procesului de reglementare și mai ales pentru conținutul juridic. Deci salut această recomandare a Comisiei, precum și principiile și măsurile operative stabilite de comisie uh, și care vizează statele membre și companiile din acestea. Trebuie să se clarifice ce este ilegal offline și ilegal online. Dacă conținutul include și Uh, tot felul de inginerii financiare, uh, abuzul împotriva copiilor, discursuri care incită la ură, bine, acestea trebuie să poată să fie înlăturate. măsuri proactive pentru a identifica și a șterge conținutul ilegal, promerea unor măsuri de transparență și practici de raportare, inclusiv încurajarea platformelor online să lucreze împreună cu uh, statele membre. Salut măsura de a reduce în mod uh, eficient uh, încărcarea propagandei teroriste pe internet. Trebuie șters uh, un astfel de uh, conținut uh, la o oră după semnalarea acestuia de către organele de ordine trebuie să existe criterii clare și transparente care să ofere un nivel adecvat de certitudine juridică. Trebuie să ne asigurăm că de îndată ce acest conținut este Uh, înlătura, trebuie să fie uh, garantate uh, drepturile constituționale ale cetățenilor. Orice transfer este vital, însă în același timp este vital ca acest mecanism să uh, nu încalce dreptul uh, la caracterul privat al datelor uh, pentru utilizatori. Trebuie să se respecte Uh, drepturile persoanelor uh, și uh, informațiile ilegale trebuie să fie abordate mai eficient. Comisia dă prioritate autoreglementării prin întărirea metodelor de semnalare și de înlăturare a conținuturilor ilegale. Nu sunt convinsă că aceste măsuri sunt suficiente pentru a combate conținutul ilegal online. Trebuie să abordăm problemele înainte ca acestea să creeze probleme online. Trebuie să uh, facem un schimb de exemple și de bune practici uh, între statele membre și grupurile interesate. Nu trebuie să subestimăm uh, campaniile, formarea uh, acestor persoane. Uh, cibercriminalitatea uh, trebuie să fie combătută și trebuie să combatem fenomenul fake news, uh, știri false, limitând uh, uh, răspândirea unor astfel de știri avem nevoie de reguli mai clare în ceea ce privește răspunderea civilă a intermediarilor online. Ei trebuie să își respecte responsabilitățile și trebuie să avem uh, reguli privind răspunderea uh, civilă. Măsurile de reglementare pentru platformele online în combaterea uh, practicilor abuzive. Nu putem să ne bazăm uh, numai pe autoreglementare atunci când e vorba de combaterea conținutului ilegal. Trebuie să respectăm drepturile omului, statul de drept și trebuie să ne asigurăm că creăm mecanismele necesare fără uh, a afecta drepturile persoanelor. Am uh, fost cât se poate de vocal uh, atunci când a izbunit uh, Cambridge Analytica, însă trebuie să fim uh, foarte atenți cu linia de demarcație. Statele membre trebuie să coopereze cu alte autorități competente pentru a fi proactiv și eficienți în măsura posibilului, fără a trece dincolo de limite. Dau cuvântul uh, Comisiei, dar mai înainte îi dau cuvântul uh, doamnei Corața Bilt. Mulțumesc. M-a derutat uh, răspunsul noastră, pentru că, pe de-o parte, Comisia a spus, da, ne îndreptăm către autoreglementare. N-ar trebui să spunem că platformele trebuie să facă mai mult, este inutil. Desigur, trebuie să continuăm să spunem platformele platformelor și comunității cibernetice că trebuie să facă mai mult pentru că uh, o infracțiune uh, fizică și o infracțiune uh, online sunt asemănătoare. Însă sexismul online, hărțuirea online trebuie să cerem platformelor să facă mai mult în acest sens. Acest Parlament are un rol uh, uh extraordinar. Uh, uh, am organizat uh, tot felul de evenimente, l-am uh, uh, invitat pe Mark Zuckerberg să vină în fața Parlamentului și să ne spună uh, ce fac pentru a proteja utilizatorii. Comisia Da, îmi cer scuze dacă nu am fost suficient de clară. Uh, sigur, bineînțeles că le cerem să facă mai mult, uh, dar uh, e vorba de instrucțiuni clare, știm ce le cerem mai mult sau mai repede, sunt noțiuni abstracte. Prin această directivă le cerem să înlăture conținutul respectiv uh, rapid. Dar asta ar putea să fie 24 de ore în Germania pentru uh, discursuri uh, incitante la ură sau uh, două ore pentru Teresa May sau un minut ar putea să fie prea mult. Trebuie să uh, fim cât se poate de clar pentru a ști dacă au uh, făcut ceea ce li s-a cerut. Dacă cerem uh, companiilor să facă mai mult, dar nu stabilim uh, un obiectiv, e foarte dificil să spui, da, am făcut ceea ce mi-ai cerut. Sigur, suntem de acord. Trebuie să cerem în permanență și alte uh, acțiuni. Nu, e, nu putem să spunem că nu cerem uh, nimic pentru că este inutil există un angajament foarte puternic al Comisiei uh, de a cere în continuare uh, platformelor online ca paznici ai conținutului online să coopereze uh, și nu să se facă că nu văd ce se întâmplă. Pe de altă parte, trebuie să oferim un grad de certitudine juridică. Dacă nu știi regulile jocului, dacă nu știi dacă um, ai reușit să îmbunătățești lucrurile sau nu. Nu am uh, nimic de adăugat. Uh, este un exercițiu foarte uh, dificil de a evita Uh, conținutul ilegal și în același timp să respecti uh, dreptul utilizatorilor de a posta ceva online. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru uh, răspunsul la toate întrebările. Înseamnă că putem să trecem la ultimul punct este pe ordinea de zi în această dimineață, construirea infrastructurii pentru combustibili alternativi în Uniunea Europeană. Trebuie să analizăm uh, amendament. Um, mulțumesc, o să fiu succint. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente, 34 la număr. De fapt, uh, amendamentele nu marchează politici, uh, diferențe politice majore la nivel transpartinic, e vorba de rolul autorităților în ceea ce privește dezvoltarea de infrastructură pentru combustibili alternativi. Este foarte important ca autoritățile să aibă un rol la nivel guvernamental. Uh, asta vom sublinia în avizul nostru și va rezulta din anumite amendamente de compromis. Voi discuta în această după-amiază cu raportorul din umbră, spunând că e vorba de o abordare de, pe bază de piață, bazată în mare parte despre ce poate furniza piața. E vorba de a avea uh, neutralitate tehnologică în așa fel încât să existe marjă de manevră pentru inovare, fiindcă tehnologia din ziua de azi este um, una în dezvoltare. De exemplu, cu privire la uh, mașinile um, electrice. Se prea poate ca pe viitor ele să fie mașini uh, pe bază de hidrogen. Deci, în această după-amiază voi uh, dezbate cu raportor din umbra amendamentele de compromis. Vrem să avem o structură foarte clară, cu obiectiv clar stabilit, cu privire la dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Să ne asigurăm că respectăm obiectivele de climă, că ă, vrem să rămânem lideri în ceea ce privește noile tehnologii. Pentru asta avem nevoie de acțiuni, e nevoie de un, e, și ambiție, e nevoie de un plan de acțiune, în așa fel încât să putem duce pe mai departe uh, acest subiect. Mă gândesc că uh, trebuie să discutăm despre mașinile electrice și despre uh, informații cu privire la bornele de alimentare și disponibilitatea bornelor interoperabilitatea sistemelor de plată și, nu în ultimul rând, mijloace financiare. Trebuie să discute despre asta Comisia, statele membre, dar și uh, întreprinderile și toată lumea trebuie să contribuie. Vrem să avem un aviz clar, succint, și relevant. Nu mă aștept să fie mari probleme la amendamentele de compromis. Vom putea vota în curând. Și la final doresc să mulțumesc lui Paraschevi și Zvedlane de la secretariatul IMCO, uh, persoane extrem de uh, care m-au ajutat extrem de mult uh, cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, putem să trecem la intervenția raportorilor din umbră. Raportor din umbră PP nu e, nici de la SND. Deci, Dan, ai cuvântul. Thank you very much. Well... Mulțumesc. Fără PPE și uh, socialiști uh, putem uh, să stabilim lucrurile noi între noi înșine. Salut uh, planul de acțiune uh, al Comisiei, coordonarea la nivelul Uniunii Europene pentru a înțelege informația pentru Uh, consumatori, interoperabilitatea serviciilor de uh, plată și soluții nelegislative atunci când este posibil. Trebuie să fim uh, um, stimulați și orientați de piață. Însă, în general, inițiativele sunt pozitive. Așa cum am spus anterior, este important să răspundă cererilor Uh, consumatorilor. În ceea ce privește autoturismele electrice, nu știm care vor fi uh, modelele, uh, tipologia utilizatorului. Deci trebuie să fim foarte atenți să evităm o, o versiune modernă a drumului care nu duce nicăieri în special pentru aceste vehicule inteligente. Apoi este și problema subsidiarității care este nivelul cel mai bun la care se poate face acest lucru prin uh, comisie la nivel european sau trebuie să stimulăm statele membre să investească în propria infrastructură. Uh, cred că trebuie să încurajăm statele membre să facă ele însele destul de mult în general, susțin abordarea generală a Comisiei și a raportoarei, însă n-ar interesa ca ECR să vedem de unde sunt fondurile și e nevoie de un nivel semnificativ de investiții. Nu este clar încă dacă acest lucru poate sau ar trebui să fie uh, finanțat din banul public. Uh, am uh, făcut propuneri de uh, compromis. Sper să, compromis, sper să uh, funcționeze și avem un punct de vedere foarte bine conturat, susținut de grupul meu. Matias. Mie mi se pare că ai redactat un aviz foarte bun. Iată, nici nu au fost mari discuții. Dacă mai ai tu observații, idei, o să răspund în engleză raportorului din umbră. Shorter. E, cred că mai direct. Mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră și pentru remarcile noastre, doamnă președintă. Vreau să arăt cât se poate de clar că în uh, proiectul de aviz inițial am spus că încurajez Comisia să evalueze în cursul acestui an dacă interoperabilitatea uh, Uh, serviciilor de plată poate uh, să fie uh, abordată prin legislație sau prin uh, proceduri nelegislative. Dacă sunt posibilități de a asigura interoperabilitatea serviciilor de plată cu o soluție bazată pe piață, desigur salut acest lucru. Ideea care stă în spatele acestui aliniat este să se evite în viitor situația că ar putea uh, Uh, să uh, o comparăm cu 8 ani în urmă pe piața uh, Telecom, unde am avut roaming-ul și am avut probleme și a trebuit să intervenim în beneficiul consumatorului ca totul să fie reglementat așa cum se cuvine. Deci Comisia ne-a cerut în mod explicit să păstrăm deschis folosește căile nelegislative pentru a coordona acțiuni care să fie în beneficiul uh, publicului. De aceea am spus uh, în uh, proiectul de raport că îmi mențin acest punct de vedere pentru a vă risipi temerile că voi cere proceduri legislative. Apoi, în ceea ce privește chestiunea finanțării, știm și Uh, uh, cerem în special uh, pentru stațiile de încărcare publice că acestea presupun o finanțare masivă. Este greu să faci investiții în stații de încărcare. Știm că există fonduri publice și uneori ar putea să folosim stimulenți fiscali pentru astfel de investiții. Atunci când vorbim de un plan de acțiune, cred că trebuie uh, să și facem ceea ce spunem că facem și acest lucru va conta atunci când vom discuta următorul uh, CFM, pentru că uh, cu siguranță va exista și o altă sursă care va reclama o finanțare semnificativă. Dar, uh, sigur, aceste uh, resurse nu trebuie să vină numai din bani publici, uh, pentru că stațiile de încărcare sunt și în apropierea unor întreprinderi sau al casei tale și sigur e nevoie și de finanțare privată dacă vrei să beneficiezi de serviciile unei stații de încărcare. Mulțumesc și văd că vom adopta avizul la următoarea sesiune din uh, iunie. Și încheiem aici uh, sesiunea de dimineață. Ne revedem la 2.30. Poftă bună!